Mes chers collègues, je vous propose de... Stimați colegi, vă propun să începem lucrările. Vom avea o zi lungă și foarte plină. Înainte de a începe, aș dori puțină liniște. Vreau să îl salut Uh, să uh, anunț că, din păcate, unul dintre colegii noștri tocmai a decedat. Am fost foarte afectați acest an după decesul domnului Portaș. Am aflat uh, de două zile că a încetat din viață și domnul Jerry Avel, care avea 54 de ani, era un eh, membru ceh din partea socialiștilor și democraților, era președintele delegației Cehiei pentru grupul său, vicepreședinte al delegației cu uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei. A fost membru al comisiei noastre însă din păcate era grav bolnav de mai mulți, de, de mai mulți ani și din acest motiv nu a putut să participe la reuniunile noastre. Îi propun lui Göran Ferm să vorbească, să spună câteva cuvinte despre colegul nostru Avel. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit cu mare tristețe vestea că Jerry Avel a încetat în viață săptămâna trecută. Datorită bolii sale, nu avea voie să zboare, nu a putut fi alături de noi la Bruxelles, dar întotdeauna era prezent la Strasburg. M-am întâlnit cu el la Strasburg, era foarte bolnav, dar încă mai aveam speranțe. A fost un economist de reputație, a fost ministru al economiei în Republica Cehă, a avut un rol foarte important în Cehia după tranziția de la comunism și a avut uh, ambiția de a juca un rol important în Parlamentul European, însă datorită bolii sale, din păcate nu a reușit să joace acest rol pe care și l-ar fi dorit. A fost, avea o cunoștință specială a economiei, s-a angajat foarte mult în cri- criza financiară și ne-a ajutat foarte mult cu regulamentele financiare. Avea ambiții și intenții bune și o cunoaștere foarte aprofundată a problemelor economice. Cu toții transmitem condoleanțe familiei și prietenilor săi. Bineînțeles, mulțumesc, Goran. Ne alăturăm cu toții și transmitem condoleanțe și sentimentele noastre familiei și prietenii, prietenilor lui Jerry Albert. Să păstrăm un moment de reculegere. Mulțumesc. O nouă comunicare, o veste mai bună. Avem un nou membru, domnul Nils Torvalds, care îl înlocuiește pe colegul Carl Haglund, care a devenit ministrul de apă, al apărării în Finlanda. Un venit! stimate coleg, am avut ocazia să mă întâlnesc cu noul nostru coleg, Carl Haglund era coordonator al grupului liberalilor și democraților. Datorită calităților sale a fost uh, numit ministru al apărării uh, la o vârstă la care în țara mea de-abia pot să votez. Îi urăm uh, mult succes în noile sale responsabilități. În, la comunicări personale, vicepreședintele George Lyon are o boală cardiacă, a fost spitalizat, nu este nimic grav, dar nu poate să participe la reuniunea noastră. Îi urăm însănătoșire grabnică. Oui, alors cette année 2012, ces... Anul 2012 este unul destul de ciudat. Iarna se va prelungi până în 31 decembrie și acest lucru ne afectează pe toți. Cu toate acestea, vom încerca să rămânem optimiști. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, este considerată adoptată v-aș semnala că anumite puncte prevăzute pe ordinea de zi vor trebui să fie amânate. Voilà. Alors, les annonces. Așadar, comunicările președintelui. Acestea apar în foaia noastră Cobu News, nu le voi repeta. Uh, reuniunea noastră este difuzată pe internet. În ceea ce privește aprobarea proceselor verbale din 10 mai, acest, uh, această adoptare este amânată pentru că procesul verbal încă nu este disponibil. Însă este disponibil procesul verbal al reuniunii din 31 mai și acest proces verbal se consideră adoptat dacă nu vor apărea obiecții până la sfârșitul reuniunii noastre de astăzi. După masa aceasta, la ora 15, vom avea întâlnirea anuală cu Troica președințiilor, uh, cu troica președinților executivi ai agențiilor Uniunii. Aceștia au fost deja prezenți în această sală și am avut și reprezentanți ai altor agenții uh, care ne interesează foarte mult ca comisie responsabilă pentru buget. Vom avea o întâlnire în această dupămasă. Vă propun așadar să trecem acum la punctul 6 al ordinii de zi. Și ulterior vom reveni asupra punctului 5. Vorbim acum așadar despre punctul 6, bugetul general pe 2013. Și ce am aflat de la, tri, la trialogul din 9 iulie. Am avut un trialog în 9 iulie care a survenit după eh, examinarea și votul indicativ al Comisiei de Buget din Consiliu și înainte de votul de la Coreper în legătură cu proiectul de buget 2013 ieri dimineața, în condiții care mi se par destul de ciudate. În loc să vă spun eu ce s-a întâmplat, îi invit pe raportori Giovanni și Derek Von să ne spună ce s-a întâmplat la acest trialog. Giovanni. Mulțumesc, domnule președinte. Trialogul de săptămâna aceasta a început cu o stigmatizare. în legătură cu întârzierea de deciziilor Consiliului care nu au permis până acum să avem un adevărat mandat politic. Da una decisione della Commissione Bilancio, soprattutto poi da un Sigur, vorbim și despre un vot uh, în plenară, 540 de voturi pentru, în mandatul pentru trialog. Pe de altă parte, era doar o lectură tehnică făcută de COBU, dar nu a existat nici o hotărâre care să fie luată nici în Coreper, nici în Consiliul pentru Afaceri Generale. Prin urmare, reprezentanța Consiliului la trialog nu a primit mandatul pentru trialog. La acel trialog am evidențiat prioritățile așa cum au reieșit ele din mandat, însă am reușit și să subliniem un comportament al Consiliului care nu era în concordanță cu concluziile procedurii de conciliere de anul trecut. După cum știți, atunci am hotărât împreună să existe o monitorizare a plăților. Acest lucru însă nu a fost posibil, având în vedere că la întâlnirea unde am discutat plățile, doar comisia a fost prezentă și președinția daneză a Consiliului nu a dorit să ia parte. Am făcut acest lucru pentru a evita situația în care data de plecare pentru concilierea din anul acesta privind bugetul 2013 să fie diverse între două, cele două autorități de bilanț, de buget. Deci am vrut să evităm acest lucru. Interpretarea dată de la Consiliu, la Combu, care a fost de altfel și confirmată prin votul în Coreper, este o interpretare blocă nivelul de plăți, deci creșterea plăților în comparație cu bugetul pentru 2012 la 2,79% și crește față de bugetul din anul anterior angajamentele doar cu 1,27%. Este clar că această interpretare a priorităților exprimate în mandatul pentru trialog de către Parlament nu este deloc suficientă pentru a garanta îndeplinirea priorităților europene și priorităților Parlamentului. De mai multe ori în cadrul trialogului și pe durata intervențiilor mele și ale președintelui Lamasur, am subliniat faptul că nu există această coerență între, pe de o parte, concluziile Consiliului din 28 și 29 iunie și, pe de altă parte, interpretarea dată de combud, interpretarea dată de combud bugetului. Consiliul de pe 28 și 29 și-a încheiat lucrările, declarând că pentru a ieși din criză e nevoie de mai multă Europa. Din punctul nostru de vedere, asta înseamnă un rol important al bugetului european pentru creștere și dezvoltare. Lucrările s-au încheiat spunând că există noi resurse, sau în orice caz că există resurse considerente pentru această creștere, Însă, pe de altă parte, concluziile din Combut și ieri din Coreper diferă în totalitate de aceste idei, fiindcă nu există o mai mare angajare pentru bugetul european pentru creștere și dezvoltare. Acest lucru nu se întâmplă nici la nivelul angajamentelor, nici la nivelul plăților. Prin urmare, este clar că există o problemă de interpretare. Apoi, poziția Combud este divergentă și față de filozofia Consiliului, fiindcă reducerile mari se referă la uh, rubrica 1A, creștere și dezvoltare, prin urmare, competitivitate, cercetare, 1B, unde vorbim despre politica de coeziune, rubrica 2 și, în mod consecvent de fiecare dată rubrica 4, adică acolo unde avem uh, politica de vecinătate. Așa că, din perspectiva acestei interpretări, Parlamentul se poate declara surprins. Fiindcă, pe de o parte, vorbim din ce în ce mai mult despre priorități. Vă amintiți liniile noastre de orientare, dar și cele ale Consiliului, care introduceau creșterea și dezvoltarea ca prioritate politică a bugetului 2013 și apoi vin reducerile tocmai asupra acelor rubrici pe care se concentrează inițiativele și programele care pot să ducă la creștere și dezvoltare. În comunicatele de presă pe care le-am făcut împreună cu președintele la Masur, noi am evidențiat această lipsă de consecvență și am spus că nevoile pentru bugetul european sunt fără îndoială diferite de ce există. Și de aceea cred că în activitatea pe care trebuie să o desfășurăm în următoarele luni, e nevoie să primim o serie de clarificări trebuie să apară noi elemente, fiindcă dacă prioritățile exprimate la nivelul cel mai înalt în Consiliu rămân creșterea și dezvoltarea, trebuie să se ia și niște hotărâri uh, în ceea ce privește bugetul din partea Consiliului. Hotărâri care în momentul de față nu par să existe. Ieri, Coreper a aprobat propunerea făcută de Comisia pentru buget a Consiliului cu trei voturi împotrivă din partea celor trei state plătitoare nete. Există, deci, un vot împotrivă din partea țărilor de jos, a Regatului Unit și a Suediei, o abținere, Austria, și se pare că există niște declarații interne ca și în Consiliul pentru Afaceri Generale, care um, se vor exprima undeva în afară. Există deci un semnal de diviziune internă în cadrul Consiliului care transmite o poziție deloc clară și chiar putem vorbi despre o schizofrenie și subliniez acest cuvânt pentru că în cadrul Consiliului nu se mai înțelege ce face Combud uh, față de uh, poziția întâlnirilor la vârf ale Consiliului. Se pare că există două abordări diferite față de, de exemplu, Consiliul din 28-29. Și cred că acest lucru va apărea foarte clar în următoarele zile și sper eu că problemele vor fi rezolvate înainte de decizia Consiliului pentru Afaceri Generale. Ce e clar însă este că la finele trialogului din nou am obținut din partea Consiliului deschiderea de a participa la o altă întâlnire comună în care să discutăm plățile, care va avea loc după vacanța de vară și la care va participa de această dată și Consiliul, fiindcă este un element indispensabil dacă dorim să avem o bază de plecare comună pentru etapa de conciliere. Pe de altă parte, am obținut și o declarație comună în scris și o să vedem uh, care va fi forma sa efectivă în următoarele zile. Mulțumesc! Derek. Mulțumesc, Giovanni. Derek? Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu succint. Cred că domnul Devia a prezentat pozițiile generale foarte bine. Am fost prezent la trialog pentru a examina celelalte secțiuni ale bugetului la rubrica 5 dialogul uh, a, a avut loc în mod interesant. Uh, începem să ne gândim în legătură cu bugetul administrativ al Consiliului pentru instituții. Consiliul spune că vrea ca toate instituțiile, în afară de Parlamentul European, să își înghețe bugetul pentru 2013 Parlamentul are un gentleman's agreement însă cu Consiliul. Pentru toate celelalte instituții s-a sugerat înghețarea bugetului pentru 2013 și noi am redus creșterea de la rubrica 5, de la 3,2% inițial propus de către Comisie, la 1,47%. Însă, bineînțeles că nu s-au inclus nu s-a inclus creșterea salariilor cu 1,7% pentru că există încă un proces în, pe rol, uh, însă Consiliul va pierde, uh, probabil și în viitor va trebui să găsim aceste 1,7%. Așadar, va trebui să căutăm această sumă, pentru că va trebui să fie găsită în buget. Un alt lucru este că trebuie să examinăm fiecare instituție individual pentru a nu avea o înghețare automată pentru toate instituțiile, ehm, pentru a vedea dacă putem economisi la unele și să creștem alocările la altele. Asta ar trebui să facem noi la, ca Comisie de Bugetare. Mulțumesc, Salvador Gariga. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aceste declarații anterioare ale Consiliului, într-un moment atât de timpuriu al dezbaterii de buget, uh, când Consiliul spune că nu va crește bugetul dincolo de un anumit nivel de 2,73% al plăților, este o proastă practică, pentru că dacă noi am face același lucru, s-ar termina uh, procesul bugetar absolut imediat. Mie mi se pare că nu este o metodă bună de a începe negocierile bugetare și de dovadă de o strategie foarte închisă din partea Consiliului. După cum spune raportorul, această strategie contravine acordurilor care au fost convenite la Consiliul European din 29 iunie. Noi nu trebuie să acceptăm această declarație a Consiliului ca 2,79% și să continuăm cu ceea ce am început și anume să solicităm informații mai uh, aprofundate din partea Comisiei și Consiliului, în special din partea Consiliului, pentru a vedea care ar fi implicarea, uh, implicațiile unei creșteri de doar 2,79% a plăților conform Comisiei Bugetare a Consiliului există uh, anumite cheltuieli necesare pentru a relansa pactul de creștere și mi-ar fi plăcut ca Comisia Europeană să fie aici pentru a putea începe să discutăm o, un lucru. Să, uh, ceea ce deja vom discuta la reuniunea legată de plăți din septembrie pentru că eu nu întrevăd niciun fel de acord la concilierea cu Consiliul. Problema este că există multe delegații ale Consiliului care consideră că nivelul de angajamente uh, nerespectate din ultimele luni ale anului vor fi foarte, va fi foarte mare. Și că dacă nu va crește acest nivel de 2,74% din plăți pentru anul viitor, um, că vor exista fonduri suficiente din cauza angajamentelor neîndeplinite de la sfârșitul acestui an. În acest sens, aș dori să avem mai multe informații în legătură cu evaluările pe care le face Consiliul în acest moment. Este clar că bugetul rectificativ pe care îl va prezenta uh, Comisia Europeană va trebui să fie diferit în funcție de sumele nealocate la sfârșitul acestui an. Însă, în orice caz, elementul de acord va ține foarte mult de aceste sume care vor rămâne nealocate la sfârșitul acestui an. Și dacă aceste sume nu vor fi foarte mari, nu întrevăd un acord. Mulțumesc, Salvador. Helga Trupel. Um, thank you, Chair, and thank you to our both. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi raportori. Trebuie să spun că propunerea Consiliului nu este neașteptată, însă este foarte proastă. De aceea împărtășesc pe deplin ceea ce raportorii și Salvador au spus, mai ales când comparăm uh, cifrele uh, Uh, e o creștere de 2,7%, 6,8% și știm cu toții că în dezbaterea mm, publică 6,8% pare un procent mm, mare, însă în comparație cu cele anunțate de statele membre Comisiei, ceea ce doreau acestea, este o abordare modestă și prudentă a Comisiei. Iată de ce am justificat această creștere propusă de Comisie. Ceea ce vedem acum este o abordare tradițională politică a Consiliului. Acesta vrea să uh, reducă la rubrica 1A în ceea ce privește politicile pentru creștere, creștere inclusivă, competitivitate și asta în detrimentul a ceea ce dorim să vedem pe plan politic. Deci este o situație politică foarte stranie. Salvador a spus că dacă nu există progres, nu poate să existe niciun acord în legătură cu bugetul 2013. Sunt întru totul de acord cu aceasta, însă cred că trebuie să mergem mai departe de atât, pentru că uh, vom avea situația din uh, toamnă și uh, în uh, uh, iarnă în care vom negocia cadrul financiar multianual și bugetul 2013. De aceea, din punct de vedere strategic, trebuie să combinăm cele două provocări politice, pentru că dacă am fi avut un rezultat foarte prost asupra bugetului 2013 și nu am fi fost de acord, situația negocierilor privind cadrul financiar multianual ar fi fost foarte proastă. Cifrele pe care le dorim pentru 2013 și votul nostru cu peste liste de voturi în plenară. De aceea, cred că trebuie să discutăm, într-adevăr, dacă nu există nicio îmbunătățire reală, așa cum a spus Salvador, trebuie să fim pregătiți să spunem nu, pentru că este singura noastră cale, singurul instrument uh, în relația cu uh, Consiliul. Dacă nu, nu putem să negociem uh, într-un mod dur. Însă aș vrea să aud și părerile colegilor în ceea ce privește strategia politică. Aș dori să știu care sunt comentariile uh, comisiei, pentru că trebuie să vedem care este impactul real al cifrelor uh, propuse de Consiliu. Din punctul nostru de vedere, riscăm să scădem uh, cifrele pentru cercetare, dezvoltare și pentru alte uh, sectoare care sunt foarte importante, după părerea noastră. Pe de altă parte, știu că nu împărtășiți acest punct de vedere, dar cu propunerea conținului menținem uh, propunerile uh, de plată pentru IT, dar uh, scădem cheltuielile pentru uh, cercetare și noi dorim să vedem uh, strategii ambițioase care privesc uh, viitorul Uniunii Europene. Deci trebuie să discutăm care sunt liniile roșii, linii conducătoare, dacă sunt suficiente îmbunătățiri și dacă nu, din punctul meu de vedere, ar trebui să fim gata să spunem nu. Președintele, mulțumesc, Elga. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că majoritatea membrilor uh, uh, comisiei sunt de acord. Trilogul pe care l-am avut zilele trecute nu a fost deloc productiv, nu a dat rezultate și nu am făcut și nu vom face progrese semnificative în iulie oricum. Însă, ceea ce am dori ar fi să ajungem la un acord în ceea ce privește declarațiile făcute de Consiliu. Cred că lucru cel mai bun care a ieșit în urma întâlnirii este că Consiliul a promis să continue să discute plățile cu Comisia și cu noi după uh, vacanța de uh, primăvară, uh, de vară, mă scuzați. Procentul propus nu este mulțumitor pentru această comisie și pentru Parlament în general. Comisia nu a pus uh, cărțile pe masă să spună cine va plăti. Dacă vom avea 5 uh, miliarde de euro în uh, plăți. Deci trebuie să întrebăm Consiliul care sunt proiectele la care se vor opera reduceri. Erasmus, universitățile, cercetarea, dezvoltarea, ce domeniu va suferi aceste uh, reduceri. Și în acest caz trebuie să vedem și ce strategie urmăm. Trebuie să spunem Consiliului. Dacă o să uh, creșteți cu 2,9%, să alocăm uh, cheltuielile și alocăm toate aceste cheltuieli la toate liniile uh, bugetare, de pildă fondurile de, fondul de coeziune, nu știu. Uh, dar acest lucru va fi semnificativ pentru multe țări, cu siguranță pentru țara mea, pentru Franța și multe alte state membre. Unele uh, rubrici nu vor primi banii pe care îi așteaptă în mod normal. Și acum suntem într-o situație absurdă cu Consiliul, pentru că avem uh, nu mai mult de 2,79%, dar uh, Consiliul uh, nu realizează consecințele, însă avem nevoie de informații suplimentare pentru a merge mai departe. Și dacă rămân, se mențin pe poziție la 2,79%, o să întrebăm unde se fac uh, reducerile. Agricultură, rubrica 1A, unde? Până când nu avem aceste răspunsuri de la Consiliu, nu știm ce strategie să uh, adoptăm Domnul Alvaro, este bine să aflăm că pe această temă există o unitate a grupurilor uh, politice, pentru că reacția noastră la discuțiile cu Consiliul pe marginea bugetului nu este o chestiune de politică. În multe sectoare, încet, dar sigur, asistăm la o de-europenizare a Consiliului European. Colegii din alte comisii vor confirma că uh, Același lucru se întâmplă și în domeniul lor de competințe, în ceea ce privește afaceri interne, de pildă Schengenul. Și cred că este momentul să transmitem un semnal. Pentru că nu este ca și cum am uh, discuta de finanțele uh, unui uh, magazin, raportorul uh, beneficiază de sprijinul nostru. Uh, ceea ce a spus colega Triple este foarte corect. atunci când este vorba de deliberările de ordin strategic. Este important să discutăm acest lucru între noi și cu raportorii din umbră, astfel încât aceste strategii să dea roade. Anul acesta am văzut ce se întâmplă dacă nu ai bani suficienți uh, în uh, bugetul inițial, trebuie să vii cu suplimentări în bugetul rectificativ. Toate instituțiile trebuie să transmită populației uh, mesajul că, în caz contrar, uh, Uniunea Europeană nu ar putea să-și respecte uh, angajamentele. Și acest lucru ar fi cel mai rău uh, lucru care s-ar putea întâmpla Uniunii Europene, mai ales în acest moment. Am uh, definit uh, prioritățile ca Parlament și am adoptat aceste priorități cu o majoritate covârșitoare. Uh, așa încât trebuie să realizăm că legătura directă cu cadrul financiar multianual nu poate să fie evitată. În septembrie, dacă mergem în negocieri, nimeni nu poate să ne acuze că nu am avut o abordare pertinentă. Trebuie să arătăm foarte clar publicului populației, că dacă în unele domenii sunt înregistrate eșecuri și dacă trebuie să reducem uh, resursele care uh, merg direct la statele membre, a cui este vina? Împreună cu Comisia am uh, venit cu o propunere realistă. Trebuie însă să spun că doresc ca toată această abordare să se încheie aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Alda de Suza. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus, au spus deja reprezentanții uh, grupului, ni se pare uh, total nepotrivită această hotărâre luată de Consiliu în legătură cu procentul de 2,79%, uh, mai ales când Comisia a propus 6,8%. Încă o dată, victimele vor fi aceleași ca întotdeauna. Programele de ocupare a forței, forței de muncă, dezvoltarea, cercetarea științifică și tot felul de proiecte uh, acest lucru este total în contradicție cu atitudea, atitudinea anterioară a Consiliului când s-a cerut mai multă Europa. Uh, Consiliul are o poziție ridicolă și acest lucru va fi văzut în mod clar de populația Europei. După părerea noastră, Parlamentul nu ar trebui să accepte această uh, propunere de 2,8% este total inadecvată și va duce la necesitatea unui buget rectificativ ulterior. Dacă acesta va fi uh, nivelul plăților, uh, vom avea probleme în Europa. Nu este nicio iluzie în legătură cu asta. Președintele, mulțumesc. Câteva comentarii acum pe care doresc să le fac. Constat că există uh, Uh, un consens larg și un punct de vedere aproape comun în Comisia Buget. Consiliul European din 28 și 29 iunie a luat două hotărâri importante cu consecințe asupra bugetului 2013. Prima hotărâre. Consiliul European a confirmat calendarul dorit pentru adoptarea următorului cadru financiar multianual și regulamentele de finanțare de la bugetul european. Deci, calendarul, termenul este decembrie 2012, ceea ce înseamnă că, în practică, calendarul de negocieri pentru bugetul 2013 și a cadrului bugetar uh, multianual vor să se, regrupeze, se vor regrupeze și vom vedea cum putem să gestionăm acest lucru știind că votul pe care putem să-l organizăm pe una dintre teme poate să fie un semnal pentru celălalt aspect. A doua hotărâre luată de Consiliul European, Consiliul European și o să reiau ceea ce au spus raportorii și uh, unii dintre cei care au luat cuvântul, însă este important. Consiliul European a adoptat o declarație politică în, la titlul uh, Pactul de creștere, simetric cu pactul uh, fiscal, cu o diferență uh, juridică. Pactul fiscal este uh, un tratat juridic, celălalt uh, este un uh, text în care Consiliul își anunță voința de a uh, aloca 130 de miliarde euro suplimentar pentru a susține creșterea economică și se dau câteva Uh, detalii în legătură cu defalcarea acestor 130 de miliarde. Asta înseamnă credite suplimentare pentru uh, uh, cercetare și dezvoltare și 55 miliarde pentru fondurile structurale, care trebuie să fie canalizate către proiecte pentru creștere rapidă, competitivitate. Plecând de aici, am organizat trilogul care a avut loc după a doua zi uh, după uh, reuniunea la nivel combut sub uh, președinția ministrului finanțelor din Cipru. La trilog am constatat că la nivelul Consiliului de Ministri hotărârea Consiliului European nu a fost deloc luată în considerare. Ceea ce ne-a făcut să ne manifestăm surprinderea. Am făcut acest lucru într-un comunicat și raportorii Giovanni a putut să facă acest lucru atunci când s-au întâlnit cu presa. Am adresat întrebarea Consiliului și Comisiei, comisarului Lewandowski, în legătură cu interpretarea hotărârii Consiliului European. Ce înseamnă, ce presupune acest lucru? Credite suplimentare, în speță 55 de miliarde pentru fondurile structurale. Adăugând că, în cazul Comisiei, am înțeles, mulți dintre dumneavoastră ați participat acolo și am auzit la ședința plenară a Parlamentului marți la Strasbourg, atunci când președintele Van Rompuy a venit să ne prezinte uh, uh, ceea ce s-a întâmplat la Consiliul European. Am fost încântați să auzim. Președintele Barroso a arătat că deja 20 de miliarde credite uh, fonduri structurale au putut fi uh, re Uh, distribuite pentru utilizări mai bune decât cele prevăzute și că cele 55 de miliarde anunțate în concluziile Consiliului European s-ar adăuga acestui efort financiar. Cu ocazia trilogului, nici președintele Ciprios, nici comisarul Lewandowski nu au putut să răspundă la această întrebare. Care este interpretarea pe care o dați concluziilor uh, uh, Consiliul European. E vorba de 55 de miliarde sau 20 de miliarde, sunt credite de angajament, credite de plăți. Dacă um, este o previziune de utilizare a creditelor pentru 2012, 2012 și 2013, cum trebuie să interpretăm. Sunt credite suplimentare, dar care se adaugă la ce sume? Niciun fel de răspuns până prezent. Am uh, mai scris o scrisoare pentru a cere oficial înscris, pe de o parte, miniștrilor uh, din președinția cipriotă și comisarului uh, Lewandowski să știm exact cum putem să interpretăm aceste concluzii ale Consiliului European este esențial pentru noi atunci când va trebui să votăm proiectul de buget 2013 și până atunci bugetele rectificative pentru 2014. Asta s-a întâmplat luni. Miercuri dimineață, ieri, adică coreperul, în mod cu totul surprinzător, în primul rând, Așa cum a spus Elga Trupel, rezultatul nu a fost neașteptat, dar nu a fost bun. Ei au confirmat combut. Ne întrebăm la ce servesc ambasadorii dacă pur și simplu trebuie să dea uh, o semnătură automată și să aprobe ceea ce spun funcționarii bugetului. Însă, Ceea ce au făcut este extraordinar. Au adoptat o declarație politică în ceea ce privește plățile. Și majoritatea celor care au votat proiectul de buget, este o majoritate calificată, nu unanimitate, a adoptat o declarație în ceea ce privește creditele de plăți a fost adoptată de toate delegațiile, cu excepția Regatului Unit, Suediei și țărilor de jos, care au votat împotriva proiectului de buget foarte bine și Austria s-a abținut. Ceilalți au votat declarația și proiectul de buget. Vă citesc acum declarația. Consiliul cere Comisiei să prezinte cât de curând posibile o scrisoare rectificativă pentru agricultură, inclusiv informații în legătură cu reportarea și, dacă este necesar, o scrisoare rectificativă în ceea ce este sub rubrica 1B pentru a calibra nivelul resurselor la rubrica 2 și sub rubrica 1B Uh, în bugetul uh, pentru 2013. Uh, în plus, Consiliul cere Comisiei să prezinte un, buget, un proiect de buget rectificativ dacă creditele pentru plăți intră în bugetul 2013 și sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuile la 1A, 1B, rubrica 2 și rubrica 4. Îndeamnă Comisia să prezinte cât mai curând cifrele actualizate cu privire la stadiul și estimările în ceea ce privește creditele de plăți la rubrica 1B și, dacă este necesar, să prezinte un proiect de buget rectificativ pentru acest scop concret. Consiliul va trebui să uh, ia aceste măsuri pentru a uh, evita orice reducere a uh, creditelor de plăți. Deci, știri bune, Coreperul știa ceva în legătură cu dorința Consiliului de a face ceva în legătură cu plățile. Însă, șapte țări, cele patru țări care nu au votat pentru această declarație. Logic. Dar trei țări care au votat în favoarea declarației, și anume Franța, Germania și Finlanda, deci acestea au adoptat și ele declarația următoare și citez. Constrângerile bugetare la nivel uh, al Uniunii Europene rămân importante, dată fiind eforturile statelor membre de a pune finanțele pe o bază sănătoasă pentru a continua creșterea. Deci o creștere de 2,79% deci este mai mare decât ceea ce pe care am fi dorit-o. De aceea, creșteri ulterioare la cheltuielile Uniunii Europene nu ar trebui uh, să fie uh, aprobate uh, într-o fază ulterioară acestui an. Este incredibil. Aceleași țări, în aceeași uh, zi, pe același subiect de pe ordinea de zi, spune Comisia Europeană uh, atenție, pentru că dacă nu există credite pentru acest, un, acest an, faceți propunere de suplimentare. Și imediat după aia spun, aoleu, am tăiat multe din bugetul pentru anul viitor, însă am fi dorit să facem și mai uh, multe reduceri. Bugetul este totuși mare și, indiferent de ce se întâmplă, nu o să mai dăm niciun euro în plus. Nu știu cum reacționați, dar eu, personal, am intenția de a publica următorul comunicat în nume personal. Nu vreau să ne liniștesc pe nimeni. Eu leg această problemă bugetară de problema mai generală a concluziilor celui mai recent uh, Consiliu European, care se referea la criza datoriilor și la buget. O să citesc încet în limba franceză. Guvernanța europeană este deja foarte complexă. Grave par d'étonnants disfuncționament. Există însă mari disfuncționări la nivelul guvernării naționale. Concluziile ultimului Consiliu European au fost adoptate în unanimitate cu toate acestea, conținutul acordului, încheiat la cel mai înalt nivel politic, nu a angajat două dintre guverne care l-au uh, negat după două zile. Calendarul acestui acord, de asemenea, nu a angajat un al treilea stat în care Tribunalul Constituțional a amânat subiectul spre discuție în toamna anului următor. În ceea ce privește creditele suplimentare pentru creștere, care erau uh, elementul emblematic al noului pact de creștere adoptat de Consiliul European, președinția cipriotă și miniștrii pentru bugete Uh, sunt încântați de faptul că au făcut reduceri mari pentru creditele de cercetare, inovare și coeziune față de ceea ce propunea Comisia Europeană pentru 2013. Din politețe politică, o să punem asta uh, pe seama oboselii ambasadorilor. Trei dintre aceștia, cel din Germania, din Finlanda și din Franța, și-au însoțit votul bugetului cu două declarații absolut opuse. Prima declarație invită Comisia să prezinte rapid solicitări de credit suplimentar în cazul în care reducerile bugetare se vor dovedi excesive și cea de-a doua declarație semnată de aceiași ambasadori deplânge uh, insuficiența acestor reduceri bugetare și anunță că țările în cauză vor uh, evita sau se vor opune oricărei prelungiri suplimentare. O astfel de incoerență și de lipsă de responsabilitate nu face decât să compromită credibilitatea Uniunii exact în momentul în care are cea mai mare nevoie de acest lucru. Nu e deloc uh, o scrisoare de laudă. Nu vă propun să semnați și dumneavoastră, dar v-am spus care este intenția mea și dacă sunt uh, unii dintre dumneavoastră care vor să își exprime sentimente similare, vă rog, nu ezitați. E momentul în care trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Mai departe, dragi colegi, în ceea ce privește proiectul de buget, trebuie să vorbim despre proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. O să-l rog întâi pe Giovanni să ne prezinte situația. După această exemplificarea situației de către domnul Lamasur și după această prezentare a haosului în care stânga nu știe ce face dreapta și aceeași stângă, la câteva ore distanță, face două lucruri absolut contrare, deci, după ce am văzut această prezentare a situației, haideți să revenim la subiectul bugetului pentru proiectele pilot. După cum știți, în Parlament, la începutul lunii iunie, ne-am prezentat toate propunerile pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare și am trimis aceste documente comisiei pentru o evaluare preliminară în ceea ce privește fezabilitatea acestora înainte să continuăm cu procedura de buget la timp pentru a putea face modificările necesare și pentru a face propunerile mai ușor de implementat. De asemenea, țineți minte că Parlamentul a prezentat o listă de 142 de propuneri cu proiecte pilot și acțiuni pregătitoare pe care a înaintat-o Comisiei spre evaluare. Aceste propuneri reprezentau împreună 232,7 uh, milioane de euro ca angajamente, dintre care 167,3 milioane aveau legătură cu proiectele pilot. Și, așa cum vă amintiți cu toții, limita de angajare pentru proiectele pilot în buget este egală cu 40 de milioane de euro. Comisia Europeană ca de obicei, a făcut uh, o evaluare a fezabilității și a împărțit proiectele pe patru categorii. Dintre 142 de proiecte pe care le-am trimis, ne-a trimis înapoi 29 la categoria A, la litera A, Adică, acestea pot fi implementate fără a li se aduce modificări. 19 proiecte pot să fie parțial sau integral implementate cu uh, câteva modificări, deci au fost introduse la litera B, 73 de propuneri care vin din partea Parlamentului deja sunt acoperite de un temei juridic și 17 au fost considerate ca nefiind implementabile și au mai rămas patru pentru care n-am primit deocamdată un răspuns. Suntem în așteptarea acestuia. Această primă evaluare din partea Comisiei ne pune în fața unei probleme. Evident, va trebui uh, în continuarea acestei proceduri să evaluăm situația, fiindcă multe dintre propunerile prezentate au legătură sau cel puțin intră la rubrica 1A din cele 51 din 142, de fapt, intră la rubrica 1A. Marja în proiectul de buget era de 91 de milioane de euro pentru această rubrică. 19 proiecte intră la rubrica 3B și în acest caz marja este extrem de strânsă. Este clar că autorii, pe baza evaluării făcută de comisie, vor trebui să vadă care sunt modificările ce trebuie făcute, însă pe durata acestei proceduri va trebui să avem în vedere și marja existentă în rubrici. În propunerea finală de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare trebuie să reflectăm acest lucru. Apoi, un alt aspect care mi se pare important de menționat Această evaluare preliminară făcută de comisie ne oferă informații față de propunerile noastre și ne permite, prin sugestiile făcute, să le îmbunătățim. Acum cred că e momentul să dăm din nou cuvântul autorilor, uh, aceștia să vadă în ce măsură pot face modificările cerute și pe baza uh, opiniei comisiei, comisiile responsabile pe fond, vor putea, sperăm, să confere priorități propunerile de, propuneri, de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare și apoi atunci când vom ajunge la acordul final, sperăm noi să putem face o evaluare totală și să identificăm un pachet de proiecte care să poată fi implementate în următorul exercițiu bugetar. Mulțumesc! Mulțumesc! V-aș propune să studiem în detaliu conținutul și amploarea unui proiect pilot remarcabil. Toate sunt remarcabile, sigur, dar e vorba de un proiect adus de colegul James Ellis, care include toate instituțiile europene. Acesta este motivul pentru care l-am invitat să participe la această participare pe Jean-Claude Debo, pe care îl cunoaștem foarte bine, director general al BEPA. De asemenea pe prietenul nostru Masieș Popovski, care este director general adjunct al Serviciului de Acțiune Externă, și pe domnul Matthew Rees, care reprezintă Direcția Generală a Aspectelor Politice, Afacerilor Politice din Consiliu. Aș vrea să vă invit uh, pe toți să aveți intervenții scurte, fiindcă după aceea urmează votul. Încep prin aida cuvântului cuvântul lui James Ress. Mulțumesc foarte mult. Știu că această comisie este una care are o agenda încărcată, deci e totuși dificil să vedem cum să avem intervenții scurte. Ați descris foarte bine acest proiect care promovează o gândire strategică uh, inovatoare în Uniunea Europeană. Ideea este să vă spunem cum ne-am implicat noi și apoi să vedem în care este interacțiunea celorlalte instituții pentru a crea această capacitate strategică în UE. Dintr-o perspectivă parlamentară, m-ați invitat să urmăresc această inițiativă. E vorba de trei etape aici. În primul rând, proiectul pilot, unde avem acest document pe care l-ați primit cu toții, un document foarte interesant uh, dacă e să-l analizăm, conține o serie de elemente esențiale, de exemplu, um, formarea clasei de mijloc și puterea de consum până în 2030. Sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere când vorbim despre infrastructura digitală, cercetare, inovare, proiecte pilot, atunci când analizăm bugetul pentru 2020 dar mai există un scop și anume o acțiune pregătitoare care acum a demarat, ideea fiind să uh, Uh, consolidăm concentrarea rețelelor de um, reprezentanți seniori care lucrează în poziții strategice, să introducem o cooperare între aceștia și să, pentru a avea o analiză, un sistem de analiză uh, european funcțional până la finele lui 2014. Au fost înființate o serie de grupuri de lucru pentru a analiza toate implicațiile pe baza expertizei interne și externe. De asemenea, există o rețea în care sunt uh, implicați cei care lucrează în China, Brazilia și așa mai departe. Deci să nu um, ne păstrăm um, ideile doar pe centura bruxeleză, ci să um, colaborăm și cu alții din afară și se va crea și o pagină de internet care să ne ajute să înțelegem mai bine viteza cu care se întâmplă aceste lucruri. Ați menționat trei persoane care pot să ne spună dacă, după părerea lor, este o idee bună sau nu și sper că vor avea un răspuns pozitiv, dar sigur rămâne de văzut. Mulțumesc, James! Într-adevăr, am primit acest prim document cu toții, care a fost uh, elaborat de acest think tank. N-am avut, sigur, timp să-l citim în detaliu, dar uh, ne-am uitat peste el și am văzut că este un text care prezintă un mare interes. Jean-Claude Thébault, dacă vreți să faceți și dumneavoastră un comentariu. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să intervin pe un subiect așa de important. Este vorba despre un proiect care n-ar putea să existe dacă nu exista inițiativa Parlamentului European. Și James Ellis, care evident a fost promotorul acestui program pe care dumneavoastră l-ați susținut. Aș dori să folosesc această ocazie pentru a mulțumi Parlamentului din partea Comisiei și a președintelui său pentru această, să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și președintelui pentru inițiativa de care ați dat dovadă prin proiectul pilot și acțiunea pregătitoare în desfășurare. Vorbim de un proiect important din mai multe motive. În primul rând, pentru că având în vedere caracterul său novator, Um, rezolvă o problemă, o lipsă care există și anume majoritatea, dacă nu chiar toți partenerii strategici um, doresc un instrument de um, care să ajute deciziile strategice și acest lucru nu există. În Statele Unite există acel National Intelligence Council care prezintă fiecărui președinte nou ales un uh, raport pentru a-l ajuta să-și facă alegerile. Dar așa ceva nu există la nivel european. Există în statele membre eforturi în acest sens, dar nu la nivel european. Deci e pentru prima dată când se întâmplă asta. Și criza ne arată că dacă am fi avut o capacitate de analiză la nivel european, Poate că am fi putut prevedea anumite situații și să împiedicăm apariția acestora. Apoi, caracterul instituțional reprezintă un element original. O acțiune de genul acesta este fără precedent în Europa. E vorba de structura unei forțe de intervenție, forțe de lucru, în care sunt incluși secretarii generali ai instituțiilor. James, de asemenea, a participat uh, și eu din partea comisiei. Prin urmare, niște aspecte lăudabile. Acest proiect nu este eurocentrat. Sigur, are rolul să ne ajute pe noi, europenii, dar accentul se pune pe abordarea globală, așa cum ați auzit aici. Prin urmare, vrem să dăm dovadă de deschidere, vrem să ne ascultăm partenerii, dacă e nevoie să fim, intrăm în contradicție cu partenerii noștri sau cu uh, forțele de decizie politice. Avem astfel un prim proiect ați primit acel document uh, unde este el prezentat. Uh, documentul este bun, proiectul este de asemenea bun, sigur poate fi îmbunătățit. Avem și acțiunea pregătitoare. Acțiune care urmărește să îmbogățească și să dezvolte aceste activități din aceeași perspectivă de deschidere către mediul internațional și de promovarea unor idei constructive. Și apoi, în încheiere, la finele acestui proces, o să vedem care sunt produsele concrete. Este un raport general referitor la tendințele până în 2030 și apoi un raport cu un caracter operațional, mai politic, destinat uh, responsabililor, conducătorilor instituțiilor europene pentru perioada 2014-2019. Uh, o să vedem, fiindcă legea junglei primează, în ce măsură acest sistem va deveni unul permanent. Vreau să-i mulțumesc uh, Parlamentului și diferitelor instituții Vreau să mă spun că mă bucur de cooperarea foarte bună pe care am avut-o în acest grup de lucru, care se va întâlni astăzi încă o dată și care asigură uh, gestionarea activității zilnice. Vreau să mulțumesc uh, Secretariatului Parlamentului European și Secretarului său general, care sunt extrem de implicați în acest proiect și, de asemenea, întregii sale echipe. Cam atât aș avea de spus și sigur trebuie să primim în continuare sprijin din partea Parlamentului European. Acest lucru este esențial dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele stabilite, însă vreau să vă garantez că și Comisia, prin intermediul BEPA, își va juca rolul pentru a uh, garanta reușita acestui proiect. Cred că deja s-au înregistrat progrese semnificative cu acest raport și lucrurile vor continua să se îmbunătățească. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, stimați colegi, mulțumesc pentru cele spuse în legătură cu acțiunile raportorului și în legătură cu Parlamentul. Domnul Popovski ne va spune care este punctul de vedere al Serviciului de Acțiuni Externe. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea mea, aș dori să salut inițiativa Parlamentului European. Este vorba de un, o încercare de a încerca să dezvoltăm o gândire strategică în Uniunea Europeană și pentru instituții un asemenea exercițiu ni se pare esențial. Așadar, primul raport, eh, ESMA a oferit exemple bune, există multe argumente pentru a folosi eh, aceste idei și eh, Serviciul de Acțiuni Externe este angajat în susținerea acestui proiect este foarte bine ca cercetările să continue să fie de calitate bună. Acest proiect este de lungă durată și va fi un context în legătură cu care vom putea să evaluăm existența cadrelor strategice deja existente în domeniul relațiilor externe, cum ar fi viziunea pe termen lung în legătură cu apărarea europeană, de asemenea în legătură cu drepturile omului și democrația și care, inițiativă care încă trebuie să fie adoptată în viitor, uh, cum ar fi strategia legată de securitatea informatică. Institutul European pentru Studii Strategice a fost implicat în proiect și va fi în continuare implicat. Sunt sigur că noul director, care va fi numit uh, curând, va fi de acord Eh, reconfirm așadar angajamentul meu și eh, angajamentul nostru și al Institutului eh, față de acest proiect. Cu acordul dumneavoastră, aș dori să fac o scurtă observație în legătură cu bugetul EEAS. Coreper a refuzat orice creștere a bugetului Serviciului de Acțiune Externe pentru anul viitor. Sunt de acord cu domnul Von Uh, ceea ce a spus. Uh, în ace- dacă se continuă așa, uh, Serviciul de Acțiuni Externe nu va putea să continue în același mod. Suntem încă în faza de început și avem necesități specifice avem 141 de delegații, suntem expuși la creșterile de prețuri din state terțe Uh, și suntem afectați și de moneda euro slabă. Avem probleme legate de securitate în Irak și Afganistan. Așadar, aș dori să fac apel la dumneavoastră și la comisia dumneavoastră pentru a susține uh, consultare suplimentară în legătură cu procedura bugetară de la Consiliu. Mulțumim. Raportorul a luat notă de această ultimă remarcă a dumneavoastră, ce este foarte importantă. Urmează domnul Matthew Reeds de la Direcția Generală de Orientări Politice a Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și colegii mei, mulțumesc Parlamentului și în special lui James Ellis pentru că a fost la originea acestei idei. Este vorba de o deficiență, toți partenerii noștri cheie întreprind asemenea acțiuni, ei sunt mai avansați decât noi însă trebuie, ceea ce este important este să începem și am făcut acest lucru. Este foarte bine ca instituțiile să se gândească la viitor și să facă acest lucru împreună. Încercăm să aliniem tot ceea ce este mai bun în instituții cu ceea ce este mai bun în afara instituțiilor, uh, think tank-uri, parteneri și sperăm că acest lucru va duce la un produs final care să ducă la alegeri și uh, decizii legate de provocările politice din viitor. Dacă ajungem la acest punct cu un produs decent, uh, toată lumea se va bucura că uh, vom avea un sistem care nu exista înainte. Vă mulțumesc. Așadar, vedem că toate instituțiile Uniunii sunt er- interesate de acest proiect și vor colabora cu serviciile Parlamentului. După cum a spus secretarul general Klaus Welle, este un proiect de importanță majoră. Este vorba de îmbunătățirea capacității Parlamentului de a prevedea evoluții pe termen mediu și lung, ținând cont de toate informațiile existente, de experiența disponibilă în colaborare cu alte instituții. Uh, zilele trecute am fost la OCDE la Paris pentru a ne întâlni cu domnul Woodland, director general al OCDE, pentru a vedea cum pot să își aducă contribuția economiștii care lucrează la OCDE uh, la uh, ideile noastre economice. Foarte bine. Mulțumesc. Încheiem acest punct. Atunci am avut uh, ocazia de a evalua dificultățile legate de bugetul pentru anul viitor. După masă vom examina cazul particular al agențiilor. Acum, conform ordinii de zi, și chiar cu câteva minute mai repede, trecem la vot. Trecem la vot, așadar vă propun să luați cartelele de vot. Să nuclear safety. Voilà, tout le monde a sa carte. Are toată lumea cartelele de vot. Puțină liniște. Îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Începem cu punctul numărul 21 și 22. Cele două rapoarte ale colegului Kozlovski. În primul rând, instrumentul de cooperare în materie de securitate nucleară. Are toată lumea lista de vot? Chiar și PPE-ul? foarte bine. La primul articol, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri. Se respinge. 20. Domnul Caier. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Votăm electronic, s-a deschis votul. Votul este în continuare deschis. Lipsesc două persoane de la vot. S-a închis votul. 12 voturi pentru, 13 împotrivă, 0 abțineri respins. Salvador mănâncă alune, se pare. A votat împotrivă, nu? Deci 14 pe, împotrivă, 12 pentru, respins. 8 al raportorului. Cine este pentru? Abțineri. Se adoptă. 21 a fost respins, retras. 22 al domnului Muniz. Doamnei Muzi, Muniz. Doamna Muzi, Muniz. Secretariatul câteodată încurcă genul Raportorul este împotrivă la amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 9 al raportorului. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Nienski. Cine este pentru? Împotrivă. 5. Abțineri. Două abțineri se adoptă. 10 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Socialiștii sunt împotrivă, dar verificăm electronic atunci. Amendamentul 10 al raportorului se deschide votul. Ar trebui să existe 27 de votanți, însă avem doar 26. 27 acum s-a închis votul. 14 pentru, 13 împotrivă, 0 abțineri. Salvador are cartela de vot? Deci 15 pentru, 13 împotrivă se adoptă. 11 al raportorului, compatibil cu următorul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu există abțineri, se adoptă. 24. Compatibil cu amendamentul 11 pe care tocmai l-am adoptat și S-a retras a doua parte a amendamentului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12. Compatibil cu următoarele. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? 6. Abțineri? Două abțineri? Se adoptă. 25. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 5. Abțineri. Două abțineri. Se adoptă. 26. Al domnului Gaier. Pe, compatibil. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 27 doamnei Trupel este caduc pentru că am adoptat 12. 13 a raportorului pentru, împotrivă, 3 abțineri, se adoptă. 28 al Mariei Muniz pentru, împotrivă, 3 împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 al doamnei Truppel, compatibil cu 28, dar raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 4. Cine este împotrivă? Majoritate clară. Abțineri? Este, a fost respins. 30 al doamnei Muniz. Raportorul pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 al doamnei Muniz. Raportorul este împotrivă. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Liberalii se abțin? Se adoptă. Nu, a fost respins, spune președintele. Însă oricum verificăm electronic. Este vorba de amendamentul 31 al doamnei Munizi. Ah, on est encore plus nombreux. Suntem și mai mulți acum. Il y, a un, il y a un conservateur de trop. Il faut enlever un conservateur. Trebuie un conservator mai puțin. Și întotdeauna trebuie să mai adăugăm un vot. 14 împotrivă, 11 pentru, 5 abțineri, a fost respins. 32 al doamnei Trooper. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? 5. Împotrivă? Majoritatea. Abțineri. Respins așadar. 33 al doamnei Trooper. Aceeași situație. Cine este pentru? 4. Împotrivă? Majoritatea. Abțineri. O abținere. Respins. 34 al doamnei Trooper vot separat. Prima parte, ștergere până la if appropriate supported. Cine este pentru? Helga și doamna Isabel Trio. Gianluca văd că a ezitat, dar până la urmă fidelitatea politică a câștigat. Eh, cine este împotrivă? Abțineri. O abținere. Deci a fost respins. Și a doua parte trebuie să fie supusă și ea la vot. Așadar, la ultimele părți. Cine este pentru? Cine este împotrivă? O majoritate. Abțineri. Respins. Deci nu, nu a mai rămas nimic din amendamentul Helgei. La considerente, putem vota în bloc aceste 3, 4, 5 ale raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă toate trei. Amendamentul 16 al domnului Trupel, cine este pentru, socialiștii și verzii, cine este împotrivă, restul, abțineri, respins. 17 al doamnei Trupel. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aceeași majoritate, respins. 6 al raportorului, pentru? Mulțumesc, împotrivă. 1. Abțineri. 2 abțineri. Se adoptă. 18. Muniz. Cine este pentru? Cine este împotrivă? este foarte, foarte strâns. Deci, verificăm electronic. Votați, vă rog. Se închide votul. Se închide votul. 14 pentru, 14 și plus 1, 0 abțineri. Nu știu dacă putem admite acest vot manual. de Deci este respins. Amendamentul 7 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. În legătură cu propunerea legislativă, amendamentul 1 al raportorului. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2. Amendamentul 2 al raportorului. Pentru? împotrivă, două voturi, Abține, se adoptă. 14, compatibil, însă raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Și raportorul și-a schimbat părerea. Deci, pentru, cine este împotrivă? 5, 6, 7, 8, 9 voturi, abțineri, deci o majoritate pentru se adoptă. 5, 15 compatibil cu precedentele amendamente. Aici aportorul este în continuare împotrivă. Coordonatorii ezită. Cine este pentru? 9 persoane împotrivă. Marele batalion abțineri, deci se respinge. Așadar, votul final. Va fi un vot electronic, s-a deschis votul. S-a deschis votul pentru votul final. Ticlu. S-a închis votul. 26 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului, care de altfel nu este prezent în sală. Ba nu, este aici. Îmi cer scuze, spune președintele. Mă uitam doar în fața mea. Felicitări lui Ian pentru excelenta muncă depusă. Continuăm tot cu un raport al său. Este vorba de un instrument de cooperare pentru dezvoltare. Are toată lumea lista de vot, amendamentul 8 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Majoritate pentru se adoptă. 45. Se menționează acolo că există un amendament oral, numărul 3, a doamnei Brandner, out of budget scope în afara domeniului de aplicare al bugetului. Cine este pentru? Pentru. Dreapta. Și abțineri de la centru. O să verificăm electronic. Deci 45 care este în afara domeniului de aplicare. Votul s-a închis. 13 pentru, 15 împotrivă, 5 abțineri, respins. Are cartela, dar oricum este respins. 46 cu un amendament oral pentru a adăuga indicatori pertinenți, inclusiv Raportorul este și în acest caz împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că votul este mult mai strâns, așa încât verificăm electronic. Votul s-a deschis. Suntem 33 de persoane care votează, toată lumea are cartela. Votul s-a închis. 17 pentru, 15 împotrivă, 0 abțineri, 46 este adoptat. 47, 48, 49, pot să le iau un bloc? Nu. Atunci 47. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. 48. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate adoptat. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Acesta este respins. 9. Al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O să verific. E o majoritate pentru, dar o să verific oricum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 pentru, 10 împotrivă, 6 abțineri, adoptat. 10 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere. Adoptat. 50, doamna Brandner, compatibil. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Respins. 11 al raportorului pentru, împotrivă. Abțineri, liberal democrații. Adoptat. 51. Compatibil. Doamna Nienski, raportorul este pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12 raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Două abțineri. Adoptat. 52. Nienski. Compatibil. Cine împotrivă? abținerea adoptată. 53 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 54 cu amendament oral. Raportorul este pentru. Deci pentru, împotrivă, 6. Abțineri adoptat. 55. Același autor, doamna Nenschi, raportorul este pentru. Pentru, împotrivă, 2 abțineri, adoptat. 13 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, 1, adoptat. 56 al Mariei Muniz pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Prefer să verific. Deci 14 al raportorului, votul s-a deschis. Suntem tot mai numeroși și prea mulți conservatori. Votul s-a închis. 16 pentru, 14 împotrivă, o abținere se adoptă. Deci a fost 14, 15 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Vot electronic, pentru că cred că este aceeași majoritate, dar cum suntem la o diferență de 1-2 voturi, prefer să verificăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis. 13 pentru 17 împotrivă, o abținere respins. Deci am adoptat 14 și am uh, respins 15. Acum 16 al raportorului. PP-ul nu mai votează. Faceți un efort, un mic efort, să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Domnule raportor, grupul dumneavoastră, amendamentul 57, doamna Nenski, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Majoritatea pentru. 17 al raportorului. Pentru a elimina The Union. Pentru, împotrivă. 7. Abțineri adoptat. 58, doamna Brandner, se spune că este în afara domeniului de aplicare buget. Raportorul este împotrivă. Deci cine este pentru? Pen, uh, contra? Abțineri? Respins. 59 al doamnei Nenski, raportorul este pentru. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O ușoară majoritate pentru. 18 al raportorului pentru împotrivă, abțineri, respins. 60. Raportorul este pentru, deci pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 cu amendamentul oral numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 61 devine caduc, 21 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Grupul socialist este împotrivă, trebuie să verificăm. Faceți un efort să ridicați mâna, dragi colegi. 21. 21. Amendamentul raportorului. S-a deschis votul. Unii colegi în această dimineață cam dorm. Prefer să nu numesc pe nimeni. Votul s-a închis. 16 pentru 15 împotrivă. Uh, adoptat uh, la mustață. 62 al doamnei Bran, raportorul este împotrivă. Deci cine este pentru, împotrivă? Cred că e o majoritate pentru. Verificăm. 62 amendamentul Francescăi. S-a închis votul. 15 pentru, 16 împotrivă, fără abțineri. Ați fost pentru? Și dumneavoastră. Deci o luăm de la început. Ștergem acest vot și reluăm votul. Deci, amendamentul... M-am pierdut, spune președinte. 62. Vă rog să votați. Votul s-a închis. 15 pentru, pentru 15 împotrivă și o abținere. Este un amendament care este respins Sunt niște subtilități politice la mijloc. Francesca va recunoaște pe ei. 63 al doamnei Ninski cu retragerea celei de-a doua părți a amendamentului. Raportul este pentru. Deci cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 al doamnei Nienski. Raportorul este pentru. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 al Francescei Bramner. Raportorul este împotrivă. Deci cine e pentru? împotrivă, abțineri, respins. Șaizeci șase al Francesca Brandner în două părți, deci raportorul este împotriva amândorura. Prima parte, fără sintagma The Peace Building. Francesca nu vrea pace. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cea de-a doua parte se reintroduce pacea, dar nici aici nu-i place pacea raportoarei. Cine este pentru? Numai trei doamne sunt în favoarea păcii. Cine este împotriva? Restul. Distrus. 67, doamna Nienschi. Cine este pentru? Raportorul este pentru. Împotriva. Abțineri? Adoptat. 68 cu retragerea cele de-a doua părți amendamentului pentru, împotrivă, 4 împotrivă, abțineri, adoptat. 22 al raportorului pentru, împotrivă, 8 abțineri, adoptat. 69, doamna Ninski, compatibil. Raportorul este pentru. Deci pentru, împotrivă, Ce verificăm. Pentru că Iuta este împotrivă. Deci votăm 69. Toată lumea a votat, votul s-a încheiat. 13 pentru, 17 împotrivă, o abținere respins. 23 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. 24 raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 70, 71, putem să le votăm în bloc, da? Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptate amândouă. 25 al raportorului pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 72, Charles Görens, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum, anexele 73, GUE, raportorul e împotrivă, pentru, Împotrivă. O majoritate surprinzătoare. Vreți să supun la vot toate aceste amendamente ale GUE? Nu. Nu, nu, nu se poate. Nu merge. Cel puțin primele șase, de la 73 până la 78. Sunteți de acord să le supunem în vot? Facem un vot electronic. Deci 73, 74, 75, 76, 77, 78 sunt supuse la vot electronic. S-a deschis votul. Votul s-a deschis. 16 pentru, 15 împotrivă, 0 obțineri. Toate aceste amendamente sunt uh, uh, adoptate. Felicitări Aldei de Suza. La 79 e mai complicat pentru că avem un vot pe părți. Prima parte, raportorul nu este de acord cu prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? aceeași majoritate pentru adoptare. Cea de-a doua parte, uh, cine este pentru? O mare majoritate, împotrivă, abțineri. Este o reconciliere pe cea de-a doua parte. Avem din nou trei amendamente. Facem un vot în bloc, poate prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? 80, 81, 82. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Aceeași majoritate ca adinaori. Adinaori nimeni nu și-a schimbat punctul de vedere. Bine, deci un triumf pentru GUE. Salutăm acest, această victorie. Acum, la considerente, pot să supun la vot în bloc 3, 4, 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28, 29, doamna Brantner în bloc? Nu? Nu. Deci, întâi 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, respins. 29. Doamna Brantner. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 6. Raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? abținerea adoptat. 30. Compatibil. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Prefer să verificăm, pentru că sunt suficient de multe abțineri, așa încât mai bine verificăm. Amendamentul 30 al doamnei Branner. S-a deschis votul și acum s-a închis votul. 11 pentru, 17 împotrivă, 5 abține, respins. 31, doamna Brandner, care este din nou extraterestră. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins cu aceeași majoritate. 32, doamna Brandner. Cine? Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. De data aceasta, amendamentul 32 adoptat. Majoritățile sunt foarte strânse. 33. Muniz. Din nou extraterestru. Raportorul este pentru, însă cine este pentru? Împotrivă? 9. Abțineri? Adoptat. 34. Al domnului Artong. Raportarul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 7 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Adoptat. 35. 35. Doamna Brantner. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Adoptat. 36. Al GUE, care este extraterestru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat și acesta. Alda este irezistibil astăzi. 37. Francesca Brandner. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O ușoară majoritate împotrivă. 38 al Francescai Brandner. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. De data aceasta o majoritate pentru. 39. Maria Muniz, compatibil cu 38. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 40. Francesca Brandner. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 41 al domnului Hartong. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 1, 2, 3. Cine împotrivă? Majoritatea. Abțineri. Respins. 42 Maria Muniz. Vot pe părți, în două părți. Raportarul este favorabil părții a doua. Prima parte până la Reinforce Their Impact. Pentru, împotrivă, abțineri, deci adoptat. Partea întâi. Partea a doua. Notwithstanding the fact până la and additional. Pentru, împotrivă, abțineri. O abținere, dar este adoptat. 43. Maria Moniz. În afara domeniului. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 44. Lucas Hartong. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. În ceea ce privește propunerea de rezoluție legislativă, pot să supun votul lui 1 și 2 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt adoptate. 26, Maria Muniz, care este compatibil, dar uh, raportorul nu este de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 27, Carla, Carl Haglund și Charles Görens, compatibil, dar raportorul nu este de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Nu? Domnule raportor. Vrem să verificăm 48. Uh, A fost adoptat sau respins? 48. Să verificăm 48. 48. Pe prima pagină, articolul 2, alineatul 2, uh, amendamentul 48, Maria Muniz. Secretariatul a notat că a fost adoptat, dar putem să votăm din nou dacă doriți acest lucru. Deci, la început, articolul 2, alineatul 2, este o incertitudine a raportorului și deci din curtoazie supunem la vot din nou. Deci 48, Maria Munis, vot electronic. Votul s-a închis. 17 pentru, 16 împotrivă, este, se confirmă faptul că este un amendament uh, adoptat. E preferabil pentru că între timp au loc schimbări în compoziția participanților. Acum votul final, vot electronic, vot final. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, Ian Kozlovski. Au fost adoptate două rapoarte importante. Trecem la punctul 23, mobilizarea fondului de ajustare la globalizare în profitul șantierelor navale de Odenzen, uh, Danemarca, Domnul Benson este raportorul nostru. Domnul Benson ne prezinte uh, raportul său în câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această aplicație în conformitate cu regulile care au fost adoptate, uh, acest șantier naval era cel mai mare din regiune, cu mai bine de 1000 de locuri de muncă. În ultimii 100 de ani au fost construite multe nave. Acum uh, navele sunt construite pentru China și Corea. Șantierul uh, Uh, naval este uh, închis și mulți și-au pierdut locul uh, de muncă, trebuie să fie formați pentru a își găsi un nou loc de muncă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, domnule raportor. Avem mai multe amendamente. Amendamentul 2 care este acoperit de uh, alineatul 1. Deci nu îl votăm, este luat în considerare. Amendamentul 3, care este cuprins în alineatul 2 al proiectului de raport, cu excepția celei de-a doua părți, îndeamnă Comisia urges the Commission până la occasions. Deci pentru a înlocui a doua teză din alinatul 2, raportorul este pentru. Cine este pentru? Cine împotrivă? Versii sunt împotrivă sau pentru? Elga, ești pentru sau împotriva? Pentru. Împotrivă. 8. Abțineri. Cea de-a doua parte este adoptată. Amendamentul 4 al liberalilor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. O majoritate. Abțineri. Respins. 5. Peron, Berez și alții. Raportorul este pentru. Aș putea să supun unui vot în bloc 5, 6, 7, același, aceeași autor, raportorul este pentru, nu, alianse, cu cât contrazice mai mult, cu atât e mai fericită. Deci cinciu. pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Șase. pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Șapte. pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și acesta, e adevărat că liberalii aveau o poziție nuanțată Amendamentul 8, grupul liberal. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Socialiștii și domnul Hartong. Abțineri, o abținere. Deci adoptat. 9 nu votăm pentru că e cuprins în alineatul 9. 10. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Liberalii și conservatorii. Cine e împotrivă? Practic toată lumea. Deci respins. 11 al pervanșei în două părți. Prima parte este pe placul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Prima parte este adoptată. Cea de-a doua parte, de la especially până la week. Raportorului nu-i place slăbiciunea. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Nu. În ciuda efortului lui Găran, Găran a putut să-i convingă pe vers, dar nu Gue. Deci este respins. 12. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Al grupului liberal. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? liberalii și conservatorii 500 împotrivă, majoritatea, abțineri, respins. 14. Pervanș. Cine este pentru? Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. După cum vedeți, aceeași majoritate coerentă. 15. Raportorul este împotrivă de data asta. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 16. Pervanș. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 17 al liberalilor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? PP-ul cred că este pentru, nu? Cine este împotrivă? A, ah, îmi cer scuze, spune președintele. Deci, mamuții îi pulverizează pe liberali. Ultimul amendament 1 al grupului liberal, raportorul este împotrivă, deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. Vot final electronic. Vot final electronic. Votul s-a deschis. În mod normal, 34 de persoane trebuie să voteze. Votul s-a închis. 28 pentru, 4 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportorului nostru. Avem un alt dosar care ține de fondul de ajustare la globalizare al coregului nostru Naranjo Escobar, căruia îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să evidențiez câteva informații care arată cât de importantă este această cerere de a mobiliza 1,3 milioane euro pentru regiunea Aragon în Spania. Șomajul în această regiune uh, a crescut de 3 ori. 15% din șomeri sunt în acest sector. Această regiune a fost uh, lovită din greu, ca și în sectorul automobilului și sectorul imobiliar și există un dezechilibru. sectorul uh, construcției a fost grav afectat și acest lucru a afectat IMM-urile. În uh, sectorul uh, de construcții uh, s-a a fost afectat foarte tare. Regiunile spaniole, după cum știți, sunt într-un proces de ajustare la deficit, ceea ce presupune reduceri drastice. Vorbim despre o reducere de 500 de milioane de euro în Aragon și venitul pe cap de locuitor uh, a scăzut uh, sub uh, medie pentru prima oară din 2001, așa încât vă spun cât de important este să mobilizăm acest instrument, chiar dacă pare să fie un punct microeconomic, însă luptăm împotriva șomajului care marginalizează oamenii din punct de vedere social. Deci, vă rog să susțineți acest raport. Președintele, mulțumesc. Luăm listele de vot, deci amendamentele 2, 3 și 4 nu trebuie să fie supuse votului pentru că sunt cuprinse în alinatul 1, 2 și 4 al proiectului de raport. Este calitatea relației între Comisia Ample, care își da viziul, și Comisia Buget. Primul vot este pentru amendamentul 5, Alexander Alvaro. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Respins. 6. Pervanș. Cine este pentru? Raportorul este împotrivă. Cine este împotrivă? Abțineri. Adoptat. Amendamentul 7 este avut în vedere în alineatul 5, deci nu votăm. 8. Alexander Alvaro. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Socialiștii și domnul Hartung sunt uh, împotrivă, dar sunt minoritari. Adoptat. 9 este cuprins în alineatul 7, cu excepția tezei care începe de la In order to improve the match between the demand and the supply in the labor market. Cine este pentru? Cu raportorul împotrivă. 4 împotrivă, abținere adoptat. 10. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 11 pervanș cu un amendament oral se înlocuiesc regrets cu notes. Nuanță importantă, nuanțare importantă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Deci lăsăm în urmă regretele. 12. Alexandra Alvaro, raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mamuții l-au mort. Amendamentul 13. Pervanș. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 14. Pervanș. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri aceeași majoritate, adoptat. 15 al domnului Alvaro, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Considerentele. Amendamentul 1. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins și acesta. Vot final. Prin vot electronic. Votăm electronic. S-a închis votul. ...29 pentru, 4 împotrivă, fără abțineri. Felicitări domnului Naranjo Escobar. Sunt maintenant au vot. Trecem acum la votul pe cele două rapoarte ale doamnei Barbara Matera. Un moment foarte emoționant ca de fiecare dată. În raportul Establishing the Rights and Citizenship Program pentru 2014-2020. Amendamentul 25. Doamna Vergia, autor. Raportorul se opune. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Cred că majoritatea se opune, dar nu e sigur. Amendamentul 25, raportorul este împotrivă. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 împotrivă, 11 pentru, deci se respinge. Amendamentul 5 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 26 al doamnei Vergia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Aceeași majoritate ca anterior. 6 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votăm în bloc 27, 28, 29. Nu se poate. 27 atunci, al doamnei Vergia, raportorul se opune. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Aș fi zis că e același vot, dar bun. 7 al raportoare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 ai doamnei Vergiat, raportorul se opune, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 8 al raportoarei, avem un vot pe părți. A fost retras, întreabă domnul președinte. Votăm deci doar prima parte, care constă în eliminarea termenului corporate. Raportoarea este de acord. De fapt, propunerea aparține. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se retrage, deci se elimină de termenul corporate. Împreună 31 și 32 le putem vota. Cine este pentru? Raportul este pentru împotrivă. Trei abțineri se adoptă ambele. Amendamente 33 al doamnei Gresle, raportoarea este pentru, cine e pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 al raportoarei pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Cred că majoritatea e pentru, dar nu sunt sigur. Verificăm cu vot electronic. S-a închis votul. 21 pentru, 12 împotriva, 0 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 cu privire la titlu al doamnei Vergia, raportoarea se opune, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 da? al doamnei Vergia, raportarea se opune, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cu aceeași majoritate, 13, Vergia, pentru, împotriva, se abține cu mare majoritate, 14, raportarea este pentru, pentru, da? Împotriva, abțineri, se adoptă. 15 al doamnei Vergia, raportarea se opune, cine este pentru, 7 împotrivă, abțineri, se respinge. În ceea ce privește considerentele, 16, raportarea se opune, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 17. Eder Gardia Zabal, o parte a fost retrasă. Adică nu mai este vot pe părți, se votează împreună. Cine este pentru? Raportarea este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem vota împreună 18, 19 și 20 în bloc? Există anumiți membri care sunt răi în mod intenționat față de mine. Nu mă explic de ce. Bun, deci 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 19 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 20, dar nu de același vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și acesta. Trecem la observații. 21 al domnului Vergia. Raportarea este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 și 23 împreună. 22 al doamnei Vergia, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins cu o majoritate zdrobitoare. 23, doamna Vergia, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins, dar uh, puțin mai nuanțat. 4 al raportoare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 al domnului Vergea. Raportarea se opune. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Propunerea de rezoluție legislativă. Putem să le votăm în bloc toate trei? De această dată poate sunteți de acord. Totuși, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final electronic pe acest prim raport al doamnei Barbara Matera. S-a deschis votul, s-a închis votul, 28 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări Barbarei! Era vorba despre drepturile cetățenești datorită Barbarei Matera. Cetățenii europeni iată că au și ei drepturi. Bun, acum finanțarea justiției pentru 2014-2020, următorul raport al Barbarei Mater, amendamentul 6 al raportare, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentele doamnei Alda Suza, sunteți de acord să le votăm împreună? Cu excepția amendamentului 17. putem introduce 13, 14, 15 în același bloc? 13 și 14, mă rog, măcar? Deci 13 și 14 împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 13 și 14 se resping. Putem vota împreună 15, 16 și 17 sau măcar 15, 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 al barbarei. Avem un vot pe părți. Nu mai avem un vot pe părți, ca și în cazul anterior. Un singur vot pentru a elimina termenul corporate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să elimin acest termen. 18-19 împreună. Pentru 18-19 împotrivă. Abțineri se resping. 20 Eder, raportarea este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, tot Eder, raportarea este pentru, cine e pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 22. Ingel Gressler. Raportarea este pentru. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 8. Raportarea. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Avem din nou mai multe amendamente. 23, 24, 25, 26. Dar 27, 28 putem să introducem, dacă nu 26. Deci, votăm în preună toate amendamentele de la Jurgen Clute, cu excepția 26. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri toate se resping. Și acum votăm 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge, dar cu o majoritate mică. Ajungem la considerente 10 tot din partea lui Jurgen Clote, acceptat de raportoare, cu un amendament oral pe care îl puteți vedea pe foaia de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Versii se opun? Abțineri? Bun, deci amendamentul se adoptă cu amendamentul oral. 11-12 împreună pentru, potrivă, abțineri, se resping. 3, 4, 5 ale raportoarei în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunere de rezoluție legislativă și aici le votăm împreună toate trei. Mulțumesc mult. Cine pentru? Împotrivă? 3 împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final electronic. S-a deschis votul. Votați, s-a închis votul. 28 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări Barbarei Matera, care, iată, a garantat și drepturile cetățenilor și a ajutat și justiția. Bien. Alors. Bun. Ajungem acum la viramente. Francesca Balzani nu este aici, dar mi-a transmis niște instrucțiuni, așa că vă pot prezenta propunerile sale dacă nu cumva cineva din grupul său vrea să o înlocuiască. Dacă nu, am să vă informez eu, să vă spun care sunt propunerile și dacă eu nu înțeleg bine uh, indicațiile francescă, vă rog să îmi spuneți acest lucru. Avem două viramente, două cereri de transfer de cu 11, 14, 19, care corespund fondurilor pentru mobilizarea fondului de adaptare la globalizare. Propun să votăm împreună cine e pentru aceste transferuri, împotrivă, abțineri, prin urmare se adoptă. Un lucru care arată consecvență. DEC 19 acum, această cerere de transfer. Salutăm succesul poziției ferme pe care am avut-o cu Consiliul, fiindcă trebuia să vedem dacă putem utiliza în mare un total de 100 și ceva de milioane din creditele de anul trecut pentru a suplimenta liniile de cercetare. Inițial, Consiliul ezita să fie de acord și a Trebuie să menționăm posibilitatea ca Parlamentul să nu voteze ultima rectificare bugetară din 2011, care returnează statelor membre excedentele bugetare din 2011 și doar așa am obținut o modificare de atitudine la Consiliu. Așa cum dorim, acest transfer permite finanțarea cercetării și raportarea ne încurajează călduros să votăm pentru. Cine e pentru, deci? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, prin urmare se adoptă. Transferul DEC 21 utilizarea de credite pentru ajutoare umanitare și alimentare în situații de urgență. Nu cred că aici o să fie probleme. Raportoarea recomandă de asemenea să fim pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. De asemenea, există un transfer DEC 18 pe care nu îl regăsim pe listă, care era în Comunius, dar care v-a fost distribuit. E vorba despre ridicarea rezervelor pe bugetul de comunicare solicitată de Comisia pentru Cultură. Raportarea este pentru. Cine pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă, abțineri se adoptă. Cu titlu informativ, vreau să vă spun că în dosarul dumneavoastră aveți adaptarea la credite de plată pentru cercetare și o serie de probleme de ajustări tehnice pe care n-am votat, dar care sunt transmise comisiei noastre cu titlu informativ. Pentru transferurile pentru bugetul comisiei, vă mulțumesc pentru aceste voturi, pentru celelalte instituții Domnule raportor, dacă vreți să-mi spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Avem aici o serie de transferuri care sunt justificate, corespund legilor, deci aș sugera să votăm pentru toate aceste transferuri. Vă voi face o scurtă prezentare a fiecăruia transferul pentru Curtea de Justiție, 172.000 de euro în scopuri administrative. Pentru noi tehnologii, pentru Curtea de Justiție, pentru a îmbunătăți sistemele de gestiune, O altă sugestie de transfer la numărul 2 pentru Curtea de Justiție 120.000 de euro Pentru Parlament acest lucru reprezintă 230.000 de uh, euro uh, pentru a Uh, care reprezintă ajustarea statutului membrilor și mai avem încă două, o, un transfer de 23.000 de de euro pentru uh, cheltuieli de mutare pentru Comitetul Economic și Social. După aceea, la Comitetul Regiunilor, o altă, un alt transfer, 60.000 16.836 de euro, uh, din nou cheltuieli cu mutarea, uh, un alt transfer de 17.000 de euro, tot pentru Comitetul Regiunilor, pentru documentare și cheltuieli de bibliotecă. După aceea, o altă propunere pentru Comitetul Regiunilor, 77.000 de euro, 77.500 de euro pentru creșă și grădiniță. Eh, cred că sunt vești bune pentru angajații Comitetului Regiunilor. Se prevede așadar o creșă putem uh, vota în favoarea tuturor acestor cereri de transfer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Așadar, ni se propune un vot în bloc pentru aceste șapte transferuri. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri? Se consideră adoptate toate aceste transferuri. Felicitări domnului raportor. la 29 avem un punct legat de politica imobiliară. Vom reveni și în această după masă la un alt punct, însă o rog acum pe doamna Monica Olmaier să ne spună dacă dorește un vot în legătură cu Institutul uh, pentru Gen de la Vilnius. Monica? Mulțumesc. Este vorba de Institutul European pentru Egalitate de Gen, care are sediul la Vilnius. Examinăm acest dosar pentru că inițial a trebuit să fie semnat un contract de închiriere Uh, Lituania ne-a acordat susținere și am primit condiții foarte favorabile. Uh, Parlamentul are un o, birou de informare în Vilnius și ne-am dorit să uh, avem acest centru în aceeași clădire. Am făcut un studiu de piață și clădirea pe care am identificat-o este uh, localizată într-o parte foarte atrăgătoare a orașului Vilnius. Clădirea are două aripi, într-una este un hotel și în cealaltă un centru de supermarketuri. Așadar, un acord de închiriere pe 10 ani cu posibilitatea de revizuire după 5 ani. Este propunerea noastră. Dacă ne uităm la regulamentul orizontal, centrul de documentare a fost uh, specificat ca un uh, lucru care trebuie să fie obținut. Nu putem să abrogăm uh, ceea ce s-a decis în trecut și din acest motiv spațiul respectiv, care nu este enorm, uh, cel al centrului de documentare, acest centru de documentare trebuie să aibă spațiu necesar pentru a-și putea desfășura munca. Este vorba de cel puțin 2000 de metri pătrați Uh, unde uh, trebuie să lucreze în jur de 64 de persoane. Există și costuri de mobilare. Mhm. Este vorba de o durată de 14 ani Așadar, costul ar ajunge la 4,9 milioane de euro. Dat fiind că nu se va ajunge la Comisia de Buget în ceea ce privește suma totală. Mulțumesc uh, angajaților că ne-au trimis toată documentația necesară. Poate în viitor vom primi documentația mai devreme. Mulțumesc că ni s-a spus astăzi că putem continua cu acest uh, proiect. Am intrat în, am luat legătura cu domnul George Lyons, care este coraportor, suntem de acord în principiu, însă, dat fiind faptul că nu am avut suficient timp, nu am putut să contactăm pe toată lumea, însă, în general, ni se pare o propunere rezonabilă nu ar trebui să avem șase săptămâni de așteptare. Așadar, am putea decide să nu emitem un aviz astăzi, astfel ca Aike să poată să continue. Secretariatul a transmis documentele din momentul în care le-a primit uh, Eh, o mică problemă practică ce va fi remediată în viitor. Dacă raportoarea spune că putem da undă verde, putem da undă verde, putem să utilizăm dreptul de a nu da un aviz și în acest caz nu votăm asupra acestei propuneri. Am încheiat atunci voturile și putem să reluăm ordinea de zi am, am prevăzut semna punctul 5 să revenim în legătură să revenim la negocierile legate de cadrul bugetar. Uh, la cererea celor doi raportori uh, pe cheltuieli, uh, Reimer Böge și Nici Vocal fiind din păcate din motive diferite nu pot să fie prezenți astăzi. Dacă raportorii pe resurse proprii, Jean-Luc Lidean și Anien se doresc să vină cu precizări suplimentare, suplimentare, vor putea să o facă. Consiliul European, trebuie să știm că a putut să invoce pentru prima dată problema cadrului bugetar cu ocazia Consiliului din 28-29 iunie, după cum a fost prevăzut. 98% din reuniunea Consiliului European a fost uh, dedicat uh, crizei financiare. Uh, s-a vorbit foarte pe scurt în legătură cu cadrul financiar multianual. Concluziile pe care le-am menționat anterior ale Consiliului European au confirmat calendarul cu data finală dorită uh, ca obiectiv politic decembrie 2012. Este calendarul cu care am lucrat de la bun început și care acum, iată, este confirmat. Pe de altă parte, președinția cipriotă a fost invitată de Consiliul European să se angajeze mai precis în negocieri de acum, atât în interiorul Consiliului, cât și împreună cu Parlamentul European, utilizând documentele din cutia de negociere prezentate de către președinția daneză ca bază de lucru. Nu ca baza de lucru, ci ca o bază de lucru. Pe de altă parte, președinția cipriotă a dat publicității o notă care va fost distribuită, a fost distribuită imediat coordonatorilor, notă în care se menționează spiritul în care se va lucra la Consiliul General și la Parlamentul European. Această notă merge în direcția lucrurilor vor dorite de Parlament ceea ce noi am reamintit raportorilor la fiecare, uh, ceea ce am reamintit în calitate de raportori la fiecare uh, discuție cu președințiile, uh, că trebuie să se țină cont de tratatul de la Lisabona și că trebuie să facem diferență între subiectele care țin de cadrul bugetar și care țin de reguli decizii înscrise în regulile de funcționare și acordul interinstituțional și, pe de altă parte, subiectele care țin de procedura legislativă ordin, ordinară, care, de fapt, se bucură de codecizie împreună cu Parlamentul. Președinția cipriotă a primit acest mesaj mai bine decât președinția daneză, Uh, l-a menționat în documentul său și vom avea o întâlnire cu președinția cipriotă pentru a vedea cum se va ține cont în mod concret de acest lucru în metoda de lucru. Cea mai bună soluție, uh, grupul de contact prezidat de domnul Schulz uh, m-a mandatat să ca în discuțiile cu uh, președinția cipriote să ne punem de acord în legătură cu CFM, să veghez ca Consiliul Afaceri Generale și uh, pentru aceste negocieri interne și pe de altă parte în, în ceea ce privește negocierile între trioul de președinții și delegația comisiilor bugete, să vorbim doar de cadrul financiar bugetar, să trimitem la Consiliul de Ministri și la comisiile competente din Parlamentul European tot ceea ce ține de baza juridică aferentă, agricultură, fonduri de coeziune, să facem o sinteză odată ce analiza bazei legislative va fi suficient de avansată, colegii noștri din comisiile parlamentare competente vor putea să țină cont de uh, cifrele provenite de la Comisia Jur. Următoarea etapă, 24 ianuarie, prima întâlnire a delegației noastre cu trioul președințiilor, acum pre- prezidat de către ministrul cipriot. Este vorba de același ministru care se ocupă și de afacerile europene, ministru care va fi interlocutorul nostru pe cadrul bugetar multianual și pe bugetul 2013. Trialogul de la începutul săptămânii a fost prezidat de către Ministrul de Finanțe, care ne-a spus că este prima și ultima dată când îl vom vedea și că data viitoare va fi domnul Mavroianis, lucru care facilitează relația noastră cu președinția cipriotă. Iată unde ne aflăm acum. Uh, ultimele mele observații și după aceea dau cuvântul raportorilor pe resursele proprii. Consiliul European nu s-a exprimat, însă Ecofin a vorbit despre proiectul în legătură cu taxele pe tranzacțiile financiare. Sau au avut loc intervenții din partea tuturor statelor, fiecare delegație națională și-a exprimat intențiile politice legate de principiul unei taxe pe tranzacțiile financiare. Unii au spus că sunt categoric împotrivă, alții au spus că sunt pentru. Aici va trebui să vedem care vor fi învățămintele uh, pe care le putem trage în ceea ce privește resursele proprii. Iar acum îi dau cuvântul lui Jean-Luc, care poate să ne spună câteva lucruri suplimentare. Nu am foarte multe lucruri de adăugat. Într-adevăr, singurul lucru inedit legat de resursele proprii este că, la nivelul Consiliului de Afaceri Generale, nu s-a discutat foarte mult până acum acest subiect, însă, pe de altă parte, președinția daneză a menținut legătura între resursele proprii și cadrul financiar multianual um, în cutia de negociere. Însă s-a constatat că nu există o majoritate sau nu există un consens pe, în legătură cu introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare în toate statele membre. Putem concluziona de aici că acest element se referă și la posibile resurse proprii la Consiliul pentru Afaceri Generale am constatat că situația era puțin mai nuanțată. În special, domnul comisar Lewandowski a spus că partea legată de taxa pe tranzacțiile financiare nu s-a finalizat și că nu s-a finalizat nici discuția legată de resursele proprii. Acum trebuie să vedem dacă Comisia va lua inițiativa de exemplu prin cooperare consolidată, pentru a uh, păstra deschis subiectul resurselor proprii. Dată fiind faza în care se află Parlamentul, noi susținem poziția Comisiei și așteptăm de- decizia Comisiei în legătură cu taxele pe tranzacțiile financiare. Acesta este primul element. Al doilea element re, re, a, repetăm că atunci când uh, lucrăm la rezoluția pentru luna, luna octombrie, rezoluția intermediară legată de CFM, partea juridică este puțin diferită, însă încercăm să menținem legătura între resursele proprii și CFM chiar și uh, în aceste condiții, în munca noastră. Mulțumesc, Jean-Luc. Ani dorești să adaugi ceva? I fully agree with... Uh, Sunt de acord cu Jean-Luc. Trebuie să așteptăm o propunere a Comisiei uh, în ceea ce privește taxa pe tranzacția financiară pentru a vedea care este situația, dacă unele țări vor merge în continuare cu aceasta. Cred că trebuie să ne preocupe și cealaltă sugestie, TVA, care nu duce la o schimbare de legislare, dar care înseamnă că uh, se uh, trebuie să aibă loc punerea în aplicare acestea și avem uh, competențe mai mari în ceea ce este măsurile de punere în aplicare decât uh, uh, se întâmplă uh, cu situația în ceea ce privește fiscalitatea. Sugestia TVA este destul de complicată. Aș spune în ceea ce privește partea de cheltuieli, Raimu și Iva Localfin uh, se întâlnesc în fiecare lună cu raportorii din comisiile specializate și asta ne dă o imagine de ansamblu foarte bună a ceea ce se întâmplă în uh, comisiile specializate. Știm încotro se îndreaptă și în felul acesta putem să vedem și care ar fi perspectivele. Este necesar ca procesul de codecizie să meargă mai departe și să nu fie depășit de Consiliul European, care impune ceva de sus în jos. Pe de altă parte, în grupul meu aud uh, îngrijorări că totul trebuie să se uh, miște foarte repede și într-o primă lectură și dacă o hotărâm pacul pe următorii șapte ani, uh, fondurile structurale pentru următorii șapte ani sunt pachete foarte mari, foarte voluminoase. Trebuie să ne asigurăm că totul se face transparent. Este un exercițiu foarte greu pe care îl facem, încercarea de a pune noi, în aplicare noile politici în conformitate cu tratatul de la Lisabona și Cred că Consiliul nu a fost tocmai de ajutor în această privință. Președintele, mulțumesc, uh, An. Grand Term a cerut cuvântul. Aș uh, dori să subliniez uh, câteva puncte în legătură cu procedura de acum încolo. Este foarte important să încercăm să găsim o cale de a face să avanseze procedura, pentru că atunci o să avem o problemă de timing. M-am uh, uitat la documentul uh, pe care l-ai menționat, uh, organizarea muncii în al doilea semestru din 2012. Sunt câteva puncte pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, se sugerează că discuțiile în alte uh, structuri de Consiliu, altele decât uh, Consiliul Afaceri uh, Generale, nu ar trebui să ducă la concluzii și să emită o prejudecată asupra rezultatelor să se ate pronunțe. Acest lucru este contra, în contradicție cu ceea ce s-a spus în concluziile Consiliului European, pentru că au uh, a accentuat necesitatea de a face să progreseze procesul de codecizie. Este important uh, să ajungem la concluzii nu numai în legătură cu uh, CFM și plafoanele acestora, ci și alte chestiuni. Trebuie să fim în măsură să negociem, asta este important. Se spune că nu putem să accept, ei vor continua să organizeze briefinguri și debriefing-uri cu reprezentanții Parlamentului European în marginea fiecărui Consiliu Afaceri Generale. Cred că uh, trebuie să ne îndepărtăm puțin numai de ideea de briefing și debriefing și să începem negocierile, cel puțin să ne pregătim pentru negocieri. Trebuie să mergem înainte nu trebuie să fie o comunicare unilaterală din, de, dinspre Consiliu către noi. Și tot în acest document se spune că Președinția va continua uh, activitatea intensă asupra propunerilor care să aibă o abordare generală parțială. Nu știu ce înseamnă parțială, după părerea mea e o contradicție în termen. Însă, în același timp, să aibă un dialog informal cu Parlamentul European pe toate propunerile legislative sectoriale care vor fi promovate. Nu este vorba de un dialog informal, e vorba de portofolii asupra căruia există proces de codecizie. Este important acum acum să uh, venim la negocieri, nu la dialog, la briefing sau debriefing, ci este timpul să înceapă negocieri reale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Goran. Este uh, uh, tot ceea ce voi susține și eu față de președinția Uh, cipriotă. Isabel Duron, mulțumesc, domnule președinte. Este important ca un subiect atât de sensibil și dificil, uh, în acest caz aș vrea să uh, subliniez conduita lui Jean-Luc Dean, An Janssen și alții, chiar și de dumneavoastră, importanța de a menține legătura cât mai îndelung posibil între, pe de-o parte, CFM și uh, resurse proprii și taxa pe tranzacții financiare. Chiar dacă știm uh, ceea ce știm de la Comisie, ști, chiar dacă știm la ce ne așteptăm din uh, partea Comisiei, la o colaborare consolidată. Așa cum s-a spus, trebuie să insistăm asupra procedurilor, astfel încât să apăsăm pedala foarte mult acolo unde știm că avem uh, competențe, uh, acolo unde putem să spunem ceva uh, formal. Restul este oarecum la un nivel declarativ cu un efect limitat. Sper că vom rămâne uniți pe această uh, linie, o vom susține uh, și vom susține uh, Comisia în această abordare resurse proprii legate de uh, CFM și uh, din momentul în care uh, vom veni din vacanță, având în vedere evoluțiile survenite, trebuie să facem contactele necesare. Președintele, mulțumesc Isabel, Salvador. Da, Având în vedere cele spuse de colegi, aș spune că nu este numai în interesul președinției uh, cipriote. Uh, există niște note de negociere clare. Această procedură de codecizie cu Parlamentul Cred că în această privință președinția are un, clar, un plan clar. Comisia dorește să uh, colaboreze cu noi. Resursele proprii. E bine, am citit uh, concluziile Consiliului de pe 29 iunie. La ce altceva ne putem aștepta în următoarele șase luni de la președinția uh, cipriotă? Credeți că va fi un progres uh, real sau va rămâne un soi de punct final în, consili, în concluziile Consiliului în ceea ce privește programul președinției Ciprului? va exista ceva în plus, vor exista uh, acte juridice adoptate de Consiliu sau sugestii din partea uh, Comisiei, sugestii de propunere sau o să vorbim doar de o cooperare consolidată? Președintele. E vorba de chestiuni, pe, întrebări pe care le voi adresa uh, președinției cipriote. În ceea ce privește resursele proprii, suntem într-o situație oarecum neașteptată. Consiliul European n-a vorbit deloc de asta. Ecofinul s-a referit la aceste resurse proprii, cu uh, 6-7 delegații care au spus că nu își vor da acordul asupra creierii unei taxe pe tranzacțiile financiare. Este singurul punct legat de resursele proprii la care s-au referit până în prezent, însă, într-o manieră mult mai neașteptată și cât se poate de pozitivă în raport cu poziția Parlamentului, nouă delegații, probabil urmate în scurt timp de altele, au arătat că indiferent ce se întâmplă, vor institui taxa pe tranzacțiile financiare. Și Comisia a reacționat imediat spunând că dacă o taxă pe tranzacțiile financiare ar putea să fie instituită în cadrul unei cooperări consolidate, uh, uh, conform procedurii prevăzute în tratatul de la Lisabona, Comisia Europeană ar propune ca veniturile din această taxă, cel puțin parte din acestea, să fie considerate ca o nouă resursă proprie. Această situație trebuie, în primul rând, precizată din punct de vedere politic, în al doilea rând, trebuie analizată din punct de vedere juridic. Putem să avem conform, uh, uh, cooperare consolidată cu formarea de resurse proprii, dacă putem să considerăm că o resursă care înseamnă un impozit noi, nou perceput uh, în, uh, într-o serie de state membre ca și cooperare consolidată, dar care nu este perceput ca impozit sau taxă europeană la nivelul celor 27, poate să fie considerat o uh, resursă proprie proprie. Deci, din punct de vedere politic și juridic, trebuie să clarificăm lucrurile. Dar, oricum, dezbaterea continuă. Și, într-un oarecare fel, s-au făcut progrese mai mari decât în cazul cheltuielilor. Însă este o întrebare pe care trebuie să o adresăm și pe care o vom adresa președinției cipriote și Comisiei în egală măsură. Cu atât mai mult, cu așa cum au spus-o și cei doi uh, raportori și așa cum a spus uh, uh, și Isabel Duron, în ceea ce privește noile resurse proprii, nu există decât taxa pe tranzacții financiare. Ă, Comisia a pus la dispoziție 1% din TVA, dar dacă nu ajungem la condiții mulțumitoare pe această bază, prima ă, propunere, vom cere Comisiei Europene să facă noi propuneri Uh, pentru a le înlocui pe anterioarele propune, dacă acestea nu sunt suficiente. Deci, sigur, din punct de vedere al calendarului, rămânem pe poziția fundamentală pentru Parlament, potrivit căreia dacă calendarul uh, se pune de acord pentru decembrie, vom face totul pentru a da un acord în decembrie, dar dacă nu există un acord privind resursele, nu va fi un acord în ceea ce privește cheltuielile. Ceea ce mă uh, amuză încă de pe acum este ce se va întâmpla atunci când subiectul resurselor se va pune la nivelul Consiliului European. Pentru că atâta vreme cât rămânem la nivelul ministrilor responsabili cu bugetul, aceștia vor uh, câștiga pe toate uh, graficile uh, cu excepția unor țări din rațiuni politice, însă țările care sunt pentru crearea unei taxe pe tranzacțiile financiare, miniștrii ministrii bugetului au drept obiectiv, în primul rând, să înghețe sau chiar să reducă contribuția bugetelor naționale la finanțarea bugetului european și să preia totalitatea resurselor pe care le va genera noua taxă pe tranzacții financiare, pentru a finanța numai necesitățile naționale. Sigur, la nivel național, deficitul și nevoia este foarte mare. Deci, în Franța avem o formulare atunci când cineva speră să câștige mai multe lucruri deodată, se spune că nu poți să ai uh, și untul și banii cu care ai cumpărat uh, untul și surâsul celei care ne-a vândut untul. Deci trebuie să alegem. Ministrii bugetului vor trebui să facă opțiune, să aleagă. Dacă formula care se va uh, reține ca valabilă în ultima instanță va însemna, așa cum Parlamentul a spus-o din prima zi și cum reamintim în fiecare intervenție formală, informală, în public sau în privat, în scris uh, sau oral. Deci noile resurse proprii trebuie să fie alocate pentru reducerea contribuțiilor naționale. În acest moment, statele membre au garanția că, oricum, aceste resurse proprii vor servi în întregimea lor numai bugetului uh, național. Deci vor degreva bugetele naționale de contribuția la uh, bugetul european, la politica europeană. Însă, miniștrii bugetului nu pot să câștige de două ori. O, ei pot să câștige o dată, la fel și statele membre. Uh, este un raționament pentru care ministrul, pe care ministrul eh, bugetului nu poate să îl înțeleagă. Sunt raționamente sau motive genetice. Eh, când am venit aici, s-a petrecut o mutație genetică. Când răspundeam de buget, nu puteam să înțeleg acest lucru. Însă primii miniștri au suferit această mutație genetică în momentul în care îți stabilești obiective de susținere a creșterii, de uh, recuperare uh, a competitivității potrivit programului 2020 și din momentul în care trebuie să faci economii la bugetele naționale, este evident că singura soluție este crearea de noi resurse care să alimenteze direct bugetul european pentru politici europene și cu banii necesari pentru a avea masa critică necesară pentru uh, eficiența economică și degrevarea contribuțiilor naționale. Până în momentul de față nu am putut uh, să ne încadrăm în acest raționament și în aceste negocieri, președința daneză, în ciuda uh, ostilității guvernului danez la principiul taxei, a reușit totuși să facă ca grupul uh, de lucru pe uh, taxa financiară, uh, taxa pe tranzacțiile financiare, să facă uh, progrese în discuții și asta ne-a permis și nouă să facem uh, progrese. Sigur că lucrurile nu vor fi deloc ușoare. Vă propun, dragi colegi, să uh, ne oprim aici în ceea ce privește negocierea privind cadrul bugetar, pentru că avem uh, mai multe subiecte pe ordinea de zi și putem să vorbim uh, Uh, mai mult acest lucru la nivelul coordonatorului sau în plenară în Comisia Buget, uh, începând din luna septembrie, în care vom vedea mai clar cum vom conlucra cu președinția cipriotă și în momentul în care și din partea uh, Consiliului vor veni precizări cu privire la calendar. Acum, vă propun să Trecem la trei rapoarte uh, elaborate de Carl Haglund, uh, preluate de succesorul său, domnul Torvalds, în ceea ce privește cercetarea. Dragă coleg, vă uh, propun să prezentați uh, cele trei rapoarte în același timp pentru a avea o dezbatere comună pe marginea celor trei rapoarte care sunt strâns legate unele de celelalte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot să continui munca începută de predecesorul meu. Nu o să pot să fac acest lucru cu același șarm de care a dat dovadă președintele acestei comisii în această ședință, însă o să fac tot ce îmi stă în putere. Așa cum a spus președintele, cele trei uh, rapoarte sunt uh, strâns legate și o să vă vorbesc uh, despre acestea. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru excelenta propunere, care reflectă și cele spuse de Parlamentul European anterior, simplificarea uh, regulilor, creșterea finanțării pentru cercetare și inovare și dezvoltare, încurajarea uh, statelor membre să sporească uh, investițiile în inovare și cercetare și dezvoltare. Sunt trei sugestii, combinarea excelenței și coeziunii, Excelența trebuie să fie întotdeauna principiul călăuzitor. Ă, ca o notă aparte, aș spune că trebuie să ne gândim la clasificarea excelenței, pentru că, din câte aud de la universități, toate primesc 10 ă, puncte și apoi este greu să vezi ă, dacă nivelul de excelență este mai mare la universitate față de alta. Deci trebuie să fim clar apoi pentru a garanta țărilor care nu primesc uh, uh, fonduri de coeziune, că acestea nu vor fi înlăturate de la uh, cercetare și că vor exista instrumente de finanțare gestionate de către BEI pentru a încuraja cercetarea și proiectele de infrastructură. Institutul de Tehnologie ar putea să primească tot ca să poată să își facă ce și-a propus, uh, nu să li se sugereze că li se dă jumătate din finanțare la început și să vadă cum se uh, descurcă ulterior. Deci am dorit să se dea întreaga sumă Institutului European de Tehnologie și să vedem ce se întâmplă după aceea. În plus, vreau să subliniez importanța simplificării, limitarea costurilor administrative, întărirea rolului și statutului uh, IMM-urilor, eliminarea riscurilor de denaturare a pieții. Excelența este subliniată ca uh, un uh, principiu călăuzitor în amendamentele 1.13. Este important să existe flexibilitate în legătură cu uh, regulile de finanțare, apropierea de piață este foarte importantă, sunt amendamente în acest sens. Simplificarea procedurilor de finanțare este foarte importantă. Pentru că de multe ori se spune că nu este eficientă. În ceea ce privește Euratom, excelența este subliniată în amendamentele 4, 8, 13 și 17, simplificarea regulilor 9 și 10, 10. trebuie să se aloce uh, sume pentru a se evita o depășire uh, nedorită a costurilor. De asemenea, accent pe Dezvoltarea unor reactoare de nouă generație este o problemă controversată. Știu că punctele de vedere vor diferi cât despre termenul uh, pentru depunerea amendamentelor este luna viitoare. Aștept uh, contribuția dumneavoastră care mă va ajuta pe mine și pe echipa uh, mea să le integrez. Sigur că neajunsurile nu trebuie atribuită predecesorului meu, ci numai mie. O să învăț făcând. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule coleg. Sunteți modest, a fost o prezentare excelentă și o muncă excelentă. Et vous avez raison. Euh... Aveți dreptate, este bine să insistăm pe nevoia de a ajunge la niște proceduri mai simple, acordul la care s-a ajuns privind reforma regulamentului financiar va ajuta în acest sens, dar uh, e vorba de niște negocieri foarte îndelungate, trei instituții au ajuns la un acord și doamna Gres le-a făcut o treabă foarte bună. Acest lucru trebuie completat în regulamentul privind diversele programe de cercetare. Are acum cuvântul Duran Ferm. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări. Mulțumim noului nostru membru pentru prezentarea foarte bună. O întrebare pentru dumneavoastră și secretarea, domnule președinte. Colegii noștri au o problemă cu termenul pentru amendamente și înțeleg că și noul nostru coleg uh, a menționat acest lucru, tocmai a început să se ocupe de acest dosar. Putem uh, extinde, cel puțin până marți după masă, termenul pentru amendamente în loc de luni, ne-ar ajuta foarte mult. Deci vă rog să rețineți asta. În ceea ce privește conținutul, aș avea câteva mesaje. Pentru secretarea și raportor, din câte știu, există un temei juridic specific pentru ITRE, dar asta nu este inclus aici cum o să ne ocupăm de asta? Comisia pentru buget va trebui să dea un aviz și pe temeiul juridic, cred. Aș vrea să ne spuneți care este situația din acest punct de vedere. Ne-ar ajuta. Acesta este motivul pentru care avem și niște probleme legate de amendatul 16 din raport, uh, fiindcă nu suntem siguri că asta este cea mai bună cale de a aborda chestiunea ITER și, de asemenea, considerentele 6 și 7 privind raportul Euratom, unde ne menționăm, uh, menționăm în mod direct ITER, chestiunea ITER. Deci această chestiune am vrea să fie puțin analizată. Am și câteva mesaje în ceea ce privește doamna Edith Heads, raportorul din umbră, care studiază siguranța nucleară în lumea reală, acum este în Ignalina, în Lituania, de asta nu a putut fi aici, însă mi-a transmis că intenționează să depună o serie de amendamente, printre care unele care au legătură cu principala prioritate stabilită de raportor și anume discuția privind nivelul de excelență. Suntem de acord că e nevoie de excelență în cercetare europeană, însă trebuie să facem o legătură între excelență și coeziune, să construim acea scară, cale către excelență pentru acele părți Europa care n-au Oxford sau Sorbona, care n-au ajuns încă acolo, dar care vor să construiască acest lucru. E important să avem o strategie pentru asta pe viitor, de aceea va depune o serie de amendamente în acest sens și, de asemenea, excelența nu doar pentru cercetare, ci și pentru inovare. Colega noastră vrea o discuție privind utilizarea de instrumente financiare în aceste rapoarte, lucru pe care va și formula niște amendamente. Chestiunile care țin de regiune de co- regionale și legătura cu excelență care să fie obținută pentru viitor în aceste părți ale Europei, de asemenea importante, va cere și o creștere semnificativă a domeniului cercetării în comparație cu cel de-al șaptelea program cadru. De asemenea, în ceea ce privește simplificarea, are amendamente privind modul în care să abordăm costurile cu personalul. Evident, există o serie de simplificări care pot fi aduse aici. Mai intenționează colega noastră să depună amendamente privind riscul fugii de creiere sigur acest lucru variază de la o parte a Europei la alta, vrea să creeze conceptul unei piețe unice pentru cercetători care să arate că nu e vorba de o fugă de uh, creiere dinspre cerile mai sărace spre cele mai bogate, ci mai degrabă o circulație a acestor creiere. Un concept pe care el consideră extrem de important. Va depune amendamente și în ceea ce privește participarea IMM-urilor și așa mai departe. Prin urmare, o serie de amendamente care vor veni din partea doamnei Edith Herzog și a grupului nostru și intenția mea a fost să prezint principalele idei în numele domniei sale. Mulțumesc, Goran. Ați pus niște întrebări la începutul intervenției. Termenul limită pentru amendamente. Am putea să-l prelungim cu o zi. 17 iulie, în loc de 16, dar la prânz. Mai mult nu se poate, fiindcă nu mai există personal disponibil, dar cel puțin câștigăm 24 de ore. Testele au fost distribuite, deci deja timpul a început să se scurgă. O să verificăm și temeiul juridic pentru ITER, sigur, dacă există un temei juridic specific actualizat, acest lucru trebuie să fie inclus într-un aviz al nostru, așa cum facem și pentru celelalte temeri juridice. Monica Olmaier dorește să intervină. Domnule președinte, dragi colegi, întâi de toate vreau să mulțumesc colegului Niel Stornwald. Sigur că nu-l invidiez, să parcurgi peste 4.000 de reguli în câteva zile e chiar complicat și de aceea trebuie să-l felicităm că a reușit așa o performanță. Comisia a analizat uh, regulile de participare și așa mai departe, precum și aspectele care țin de Euratom. Cred că acest lucru trebuie făcut când discutăm despre excelență, dar sunt de acord cu cele spuse de raportor, mai ales pentru proiectele de infrastructură. Și toată această chestiune a finanțării pentru Institutul și pentru ITER. Probabil țineți minte că atunci când vorbim despre EIT, am văzut că trebuie luate măsuri diferite. Deci, esențial este că trebuie să privim lucrurile din perspectiva Comisiei pentru bugete mai degrabă decât din perspectiva Comisiei ITRE. Trebuie să fim foarte atenți la această plus valoare europeană care să existe în proiectele pe care le finanțăm. Nu vrem să înlocuim în totalitate resursele naturale, naționale, fiindcă asta nu va da naștere la plus valoare, la plus valoare europeană pe care o dorim. De asemenea, cu toții am considerit considerat că IMM-urile trebuie să aibă acces mai ușor la proiecte, fiindcă dacă acest lucru nu se întâmplă, dacă IMM-urile nu se alătură marilor companii, problema va continua să existe și nu vor putea să participe la aceste proiecte. În ceea ce privește subvențiile, trebuie să existe claritate și certitudine juridică în, cu privire la aceste plăți și cu privire la modul în care se fac calculele facturile care sunt trimise și așa mai departe. Dacă ajungem în instanță, poate pe, asta se întâmplă și pentru că n-am stabilit de la început cine, ce și cum trebuie să financeze. Deci cred că trebuie să stabilim niște reguli clare și ferme de la început care să spună ce trebuie și ce nu trebuie finanțat. Dacă nu, o să ajungem în instanță. În ceea ce privește ITER, ar trebui să facem o separare între Orizont 2020 și programul cadru și bugetul ITRE. Și atunci nu am mai avea aceste discuții continue. ITER trebuie să fie finanțat în mod independent și să nu fie inclus în programul de cercetare. Apoi, stimularea producției europene mai ales în ceea ce privește companiile care se găsesc în Europa. Vrem să sporim nivelul de competitivitate, lucru care să ducă la stimularea facilităților de producție din Europa. Reducerea birocrației, apoi, e un alt aspect la care vreau să mă reper, refer. Trebuie ca acest lucru să fie făcut pe baza unor norme clare. N-ar trebui să sporim la nesfârșit cerințele birocratice, povara aceasta administrativă. Adesea acesta are legătură cu proiectele individuale. Doamna Isabel Duron acum. Mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt, ca și colegii noi, și noi susținem uh, această propunere de creștere semnificativă a acestor programe din categoria 1A eu sunt pentru o separare totală, clară, în ceea ce privește ITER și nu ne încântă prea mult Euratom, însă um, ne alăturăm ideea aceasta care ține de IMM-uri. Cred că acolo e important să susținem participarea IMM-urilor și la programe, dar și la pârghia pe care aceste programe au fost, o pot acorda IMM-urilor și dezvoltării acestora. Vom avea amendamente și în ceea ce privește durabilitatea și continuitatea proiectelor. E important, alegerea temelor de lucru trebuie să fie teme care să aducă durabil elemente în economia noastră. Cam atât. Mulțumesc, Salvador! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să vă spun care este perspectiva doamnei Carvalho, raportor din umbră din partea grupului nostru. Părerile domniei sale cu privire la Institutul European pentru Tehnologie. Am cinci puncte pe care o să vi le citesc. Astăzi este în Statele Unite săptămâna aceasta și n-a putut să ni se alăture, așa că am să citesc ce mi-a transmis în engleză. Doamna Carvaio este de acord cu creșterea semnificativă a locărilor bugetale pentru următoarea perioadă bugetară. Astfel, EIT va atrage fonduri din sectorul uh, privat pentru activitatea sa, consolidând capacitatea de uh, colaborare în Uniunea Europeană. Apoi, trebuie întreprinse acțiuni pentru a crește profita, rentabilitatea EIT. Trebuie să își crească numărul de companii noi înființate și numărul de persoane uh, cu studii universitare și postuniversitare. Excelența trebuie să fie principalul motor de creștere și trebuie să se promoveze participarea pentru a stimula excelența în Europa, inclusiv conceptul acestei scări către excelență pentru a încuraja participarea unor uh, unități puternice în primele faze ale acestui proiect. Este important să ne asigurăm că implementarea măsurilor de simplificare se face în mod corect și trebuie să existe o complementaritate între aceste proiecte și utilizarea fondurilor structurale foarte mult, mulțumesc. Dragi colegi, propunerea mea ar fi să încheiem discuția pe aceste puncte. Domnule raportor, vreți să interveniți? Să ne spuneți câteva cuvinte, dar rapid, vă rog. Foarte repede. Aș vrea să mulțumesc tuturor. Cred că toate comentariile au dat o vadă de înțelegere față de situația în care mă găsesc. Uh, încercăm să răspundem solicitărilor tuturor. Am ascultat cu atenție comentariile și sunt sigur că am și eu multe de învățat în acest dosar. Mulțumesc, domnule raportor. Vreau să vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 17 iulie, deci nu 16, 17 la prânz. Apoi, adoptarea unui aviz în întâlnirea din 6 septembrie, în vederea discuției în ITRE în octombrie sau noiembrie și la finele anului în plenar. Ne mai rămân 3 minute și asta ne permite să dăm cuvântul doamnei de Suza la punctul 20, care ne va prezenta, deci în 3 minute, cât mai avem interpretare, în linii mari raportul său. Aveți cuvântul. Obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, eh, é conhecido todos vós. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Mulțumesc și domnului Miguel Portaș. Cred că foaia noastră informativă conține un rezumat al acestei inițiative, însă vreau să subliniez câteva puncte. Unele state membre doresc să elimine Fondul European de Ajustare la Globalizare. În mod ciudat, câteva din aceste state membre au fost cele care au autorizat acest fond în primul rând. Acest fond nu este un fond structural, este unul foarte important acum, pe timp de criză. Mâine vom al- vota alocările pentru Spania și Danemarca, pentru că în anumite state anumite, există sectoare care se confruntă cu situații dramatice. Este oricum vorba de un fond util Așadar, este important să ne ocupăm și de situația lucrătorilor care sunt angajați cu contracte pe termen scurt. La agricultură există probleme speciale care trebuie să fie discutate la Comisia Agri de către cei calificați. Acest aviz se referă la excluderea agriculturii din domeniul de aplicare al proiectului de regulament, pentru că agricultura nu corespunde cu obiectivele puse. Accesul la fond este încă scăzut, asta din cauza faptului că criteriile de eligibilitate fac ca fondul să fie mai puțin atrăgător pentru anumite sectoare de exemplu, Ciprul din 2007 nu a solicitat utilizarea acestui fond. Cred că ar trebui să reducem pragul de la 500 la 300 de angajați într-un IMM pentru a putea, se putea accesa mai ușor acest fond. În acest fel, multe state cu multe IMM-uri vor putea avea acces mai ușor la acest fond. Perioada durează perioada de răspuns este de la 18 luni până la 3 ani în anumite cazuri, de aceea am solicitat o perioadă de răspuns mai scurtă. Nu există alocări, alocări specifice pentru acest fond, însă în ultimii trei ani s-a pus la dispoziția acestui fond 50 de milioane, însă ar trebui să uh, crească aceste alocări pentru ca atunci când există solicitări, fondurile să poată să fie eliberate. Ar trebui să răspundem mai să putem răspunde mai rapid la aceste solicitări de fonduri. Acestea sunt punctele slabe ale fondului, puncte identificate împreună cu alți membri ai comisiei. Considerăm, pe de altă parte, că fondul are și multe părți bune care ne permit să tratăm situații de urgență. Este un instrument flexibil care permite uh, soluții adaptate necesităților uh, fiecărui caz în parte și în special necesităților lucrătorilor. Benefic- punctele pozitive ale fondului uh, sunt mai importante decât neajunsurile sale ultimul punct. Avem un termen pentru amendamente, 17 iulie. Eu și grupul meu suntem dispuși să discutăm posibile amendamente cu celelalte grupuri uh, pentru a putea ajunge la amendamente de compromis de acum până în data de 17. Așadar, uh, aștept contribuțiile dumneavoastră utile pentru a menține acest fond. Am mai multe cereri de intervenții, însă suntem obligați să în uh, ședința noastră este ora 12.30. După cum a spus doamna de Suza, termenul pentru amendamente este 17 iulie la ora 12 votul pe avizul nostru în 6 septembrie, adoptarea fondului de fond, raportului de fond în Comisia Ocupare în octombrie și după aceea în plenară. Sugerez tuturor celor care au dorit să intervină sau să pună întrebări raportoarei să o facă bilateral pentru ca ea să poată să țină cont de aceste păreri se suspendă acum ședința noastră. Reamintesc coordonatorilor că ne întâlnim la ora 14 aici. În ceea ce privește ședința plenară a comisiei noastre, ea se reia la ora 15 cu punctul agenții, uh, la cărui punct este alocată uh,